So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, vă rog să luați loc. Ich darf die Sitzung wieder eröffnen mit uns. Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi și îi spun bun venit alături de noi lui Nicolas Schmidt, ministrul muncii, ocupării forței de muncă și economiei sociale și solidare dacă am uh, tradus bine, transpus bine acest titlu. Bine ați venit, domnule ministru. Și um, <laughs> din păcate nu am uh, respectat uh, normele de siguranță la locul uh, muncii cu ocazia fotografiei de grup. Ați văzut că fotograful s-a urcat pe un uh, scaun. Sper că nu ne-o luați în uh, nume de rău. Bine ați venit, așteptăm cu nerăbdare discuția cu dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare să uh, aflăm lucrurile discutate pe parcursul președinției Luxembur- luxemburgheze. Avem două dosare, platforma muncii nedeclarate și EURES. Și Sper că pe parcursul acestei ore și jumătate vom avea suficient timp să discutăm toate aceste elemente. Din punct de vedere procedural, v-am ruga, dacă este posibil, să vă limitați la 10, 10 minute cu prezentarea dumneavoastră introductivă, după care vom avea o rundă a coordonatorilor, așa cum este tradiția în comisia noastră, după care a doua rândă va fi ocazia pentru ca membrii comisiei să participe la această dezbatere. Foarte bine, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, în primul rând. Mă bucură că vă pot uh, prezenta punctele care țin de, prote- de ocupare în comisia dumneavoastră și acum, dacă îmi permiteți, o să continui în limba franceză. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Europa este acum cu siguranță dintr-una dintre cele mai grave crize uh, financiare și economice din 1929 încoace. Și criza aceasta economică și financiară s-a transformat în multe state membre într-o criză socială. O criză socială dovedită astăzi de numărul mare de șomeri, o rată de șoma- a șomajului în Europa de peste 10%, avem 25 de milioane de șomeri în Uniunea Europeană și dintre aceștia 5 milioane sunt tineri. În acest context, una dintre marile slăbiciuni ale Uniunii Europene este reprezentată de faptul că cetățenii europeni nu mai înțeleg aproape deloc mizele proiectului european. Cetățenii constată în special că dimensiunea socială, care era de la bun început parte integrantă a, a proiectului european, deci, iată, cetățenii europeni văd că dimensiunea socială începe să își piardă din importanță în contextul proiectului european și acesta este un mare pericol pentru Europa în sine. Tocmai de aceea e esențială reinstaurarea dimensiunii sociale în Uniunea Europeană, în construcția europeană. Bineînțeles. Uh, suntem încântați uh, de faptul că Comisia Europeană vorbește despre un rating AAA pe plan social. Nu contest declarațiile Comisiei, dar tare mi-ar plăcea să le văd puse în aplicare, cum spunea și unul dintre apostoli. Deci e momentul să definim acum uh, uh, acest triplu A social care este dimensiunea socială pe care ne-o dorim, cum anume dimensiunea socială traversează toate secțiunile construcției europene. Lucrurile acestea trebuie să le definim în momentul de față. Și astfel ajung la primul punct al prezentării mele, socialul în contextul guvernanței economice. Păi fi succint, pentru că mâine vom avea uh, în uh, sânul uh, guverne, uh, miniștrilor uh, muncii din Uniunea Europeană o discuție tocmai pe tema aceasta a socialului în contextul guvernanței economice. Eu sunt ministru al muncii de vreo șase ani de zile și uh, tocmai de aceea continui să rămân la pozițiile deja asimilate pe Uh, tema EPSCO și a dimensiunii sociale în Europa. Noi uh, trebuie să recunoaștem că în momentul de față angajamentul vis-a-vis -vis de dimensiunea socială este oarecum slăbit sau mai degrabă de fațadă în rândul statelor membre. Și tocmai de aceea noi ne dorim ca lucrurile să se schimbe și să ne uh, să obținem rezultatele pe care ni le dorim în, din perspectiva aceasta socială. Și asta în contextul guvernanței economice. În raportul celor cinci uh, președinți uh, îmi dau seama că dimensiunea socială este menționată, dar este menționată dintr-o perspectivă anume. Nu se vorbește absolut în niciun fel despre maniera în care problemele sociale vor fi tratate în contextul uh, guvernanței economice și uh, proiectelor economice. Nu se vorbește despre uh, maniera în care vom scădea rata șomajului, despre maniera în care vom crea locuri de muncă, etc., etc se consideră că problemele se vor rezolva de la sine odată ce vom flexibiliza, liberaliza piețele muncii. Eu consider că trebuie să analizăm toate aceste date, trebuie să analizăm metodele care ne stau la dispoziție pentru a include partea socială în guvernanța economică. Chiar ieri am citit un raport excelent al Parlamentului European. A fost creat sub autoritatea, până la urmă, sub egida doamnei Tyson, actualul comisar pentru afaceri sociale, și care prezintă Uh, problemele concrete cu care ne confruntăm și vine și cu soluții la acestea. Deci trebuie să ne întoarcem la raportul doamnei Tyson când vine vorba despre dimensiunea socială în guvernanță. Al doilea lucru important care are de-a face cu primul uh, este crearea de locuri de muncă. Vorbim cu toții de locuri de muncă de calitate care trebuie să fie create. Bineînțeles, uh, asta nu se va întâmpla așa peste noapte. Nu zic că n-ar trebui să vorbim despre uh, reforme la nivelul pieței muncii, nu nici pe departe, dar crearea de locuri de muncă, în primul și în primul rând, se datorează bunelor politici macroeconomice. Și fără acestea, uh, locurile de muncă de bună calitate nu pot fi uh, create. Deci trebuie să discutăm despre locuri de muncă în contextul politicii structurale, bugetare, financiare. Bineînțeles, reformele structurale sunt importante, dar ele trebuie să fie discutate Uh, fără a se uita dimensiunea ocupării și creierii de locuri de muncă. Uh, dați-mi voi să spun ceva despre șomajul în rândul tinerilor. Se vorbește că numărul tinerilor uh, șomeri ar fi scăzut de la 5 milioane la 4,8 milioane. Dar, toate bune și frumoase, dar rata aceasta ridicată a șomajului în rândul uh, tinerilor este o bombă care stă să explodeze. Prin urmare, trebuie să abordăm uh, problema dintr-o altă perspectivă. Am făcut treabă bună la garanția pentru tineri, am contribuit la ea. Ah, de aceea nu o să spun nimic rău despre ea. Dar trebuie să mergem mai departe. Această garanție pentru tineri nu este suficientă. Trebuie să-i ajutăm pe tineri să găsească, poate mai ușor, locuri de muncă prin intermediul acestei inițiative a garanției pentru tineri. Dar astăzi punctul central este, în primul rând, crearea de locuri de muncă și după aceea educația, formarea. Și mâine, domnule președinte, și cred că dumneavoastră veți asista la această ședință, deci mâine vom avea o uh, întâlnire cu ceilalți miniștri ai uh, munții, muncii și vom discuta despre politica pentru tineri și pentru ocuparea în rândul uh, tinerilor care trebuie să depășească dezbaterea privind uh, inițiativa referitoare la această gar- garanție. Acum educația, legătura dintre educație, dintre sistemul de învățământ și locul și lumea antreprenorială, da, această legătură este esențială. Avem o propunere în acest sens din partea Comisiei uh, și uh, o propunere de investiție la, pentru acest uh, pro, program. Programul mi se pare unul foarte, foarte bun și mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul acordat ideii de crearea acestui program care vizează crearea unei legături între uh, uh, educație și locurile de muncă. Mi se pare foarte important lucrul acesta. În momentul de față, într-adevăr, importante sunt investițiile în infrastructură, în cercetare, în dezvoltare. În acestea sunt esențiale. Există o prăpastie la nivelul investițiilor în Europa care trebuie să fie eliminată cât mai curând cu putință. Este de neînțeles faptul că deținem lichidități, dar în același timp nu facem uh, investiții. Sigur, investiția funcționează doar dacă cadrul macroeconomic funcționează la rândul său. Dacă acesta din urmă nu funcționează, atunci oricât de mulți bani ar circula, uh, aceștia nu vor fi investiți acolo unde trebuie să fie investiți pentru crearea productivității, a locurilor de muncă și a bogăției. Un alt aspect foarte important pentru noi este piața muncii. S-a, s-a neglijat oarecum acest uh, aspect. S-a neglijat uh, lumea aceasta a angajaților. Uh, nu se vorbește foarte mult sau nu se vorbește suficient despre condițiile de muncă. În trecut, Europa a fost un pionier, pionier pe tema aceasta. De la condițiile de muncă s-a creat până la urmă dimensiunea socială care a caracterizat proiectul european la început. Între timp însă lucrurile s-au schimbat ușor, dar totuși este inacceptabilă renunțarea la, acestor, la această dimensiune. Prin urmare, vom propune într-o manieră concretă Consiliului să continue lucrările asupra securității la locul de muncă, sănătății la locul de muncă. Acest aspect este important pentru noi, atât din motive umane, uh, cât și din motive economice. În momentul în care spunem astăzi că oamenii trebuie să rămână mai mult timp pe piața muncii, atunci e, trebuie să înțelegem că lucrul acesta nu se va întâmpla decât dacă beneficiază de bune condiții de muncă, sănătate la locul de muncă și securitatea locului de muncă. Deci, iată, o investiție socială care aduce cu sine o rentabilitate umană, dar și o rentabilitate, o rată de profit economic. Prin, uh, vom cere Consiliului uh, să adopte niște con- concluzii, concluzii cât se poate declare cu privire la condițiile de muncă. Altă temă foarte importantă din punctul meu de vedere este, lega- este legată de economia digitală. Până în momentul de față, cred că nu am înțeles întru totul uh, evoluțiile de care avem parte și care vor continua să apară. Am aflat de curând că 40% dintre locurile de muncă existente deja vor fi fie transformate pe viitor, fie vor tra- uh, dispărea. Deci, iată, există o mutație la nivelul uh, lumii aceasta, a acesteia a angajaților. Uh, piața muncii se schimbă foarte, foarte repede, evoluează. Am fost ministru timp de șase ani de zile și până acum n-am discutat niciodată despre această dimensiune care afectează Europa, care afectează industria, uh, sectorul serviciilor, uh, afectează medicina, spitalele. Nu am discutat uh, până în momentul de față ce înseamnă dimensiunea digitală pentru diferitele sectoare economice, Uh, ce înseamnă pentru uh, locurile de muncă, pentru piața muncii, etc. Eu sunt un optimist de felul meu și uh, consider că cu soluții potrivite aceast, aceste mutații nu vor aduce neapărat efecte negative la nivel european. Și tocmai de aceea vrem să, cre- să organizăm o conferință la care să invităm toți actorii implicați, angajatori, sindicate, consumatori, miniștri, parlamentari această conferință se dorește a fi organizată în Luxemburg la noiembrie. Vă rugăm să ne sprijiniți uh, în demersurile noastre și vom discuta la această conferință efectele economiei digitale asupra pieței muncii. Nu vorbim despre economia digitală în sine, nu vorbim despre investițiile în economia digitală, care, da, sunt importante, ci vom vorbi despre necesitatea de a forma, de a pregăti angajații pentru această mare schimbare viitoare. Angajații sunt cei care vor trebui să poată gestiona noile sisteme de producție. Marea provocare pe care o are Europa în momentul de față este legată de uh, investițiile în cunoștință, în formare. Acestea sunt esențiale. Și iată, Revin la o idee uh, conținută de strategia de la Lisabona, care a fost lăsată oarecum la o parte, dar trebuie să recunosc că uh, problema cunoștințelor este esențială și tocmai de aceea investițiile în acest uh, domeniu sunt esențiale la rândul lor. Iată, timpul se scurge. Ați spus, domnule președinte, că sunt ministru și pentru economia socială și solidară. Da, președinția luxemburgheză vrea să promoveze tipul acesta de economie. Am organizat uh, reuniuni cu diferiți actori implicați, am discutat cu diferiți uh, reprezentanți ai altor state, uh, al altor state membre și noi considerăm în continuare că economia socială nu este soluția la toate problemele cu care ne putem ne confruntăm, dar ne poate ajuta totuși să de- depășim provocările. Este o economie solidă, rezistentă din punct de vedere al condițiilor de muncă și din punctul de vedere al numărului locurilor de muncă și tocmai de aceea acest sector ar trebui să fie sprijinit de către noi. Mulțumesc Parlamentului European pentru că a inclus acest aspect în pachetul de investiție al Comisiei Europene. Vă felicit din tot sufletul. Prin urmare, cu toți actorii, inclusiv cu Parlamentul European, vom organiza o conferință la care vom discuta ce anume mai putem face. Am avut uh, conferința de la Strasburg, am avut măsurile uh, propuse de Michel Barnier, dar trebuie să facem mai mult. Ați vorbit uh, deja despre cele două triloguri, sperați că le veți încheia în următoarele șase luni. Am uh, participat de la bun început la negocierile cu privire la EURES, prin urmare vă pot spune că sunt optimist, la fel și în cazul platformei privind munca nedeclarată. Acestea sunt dosarele care sunt acum pe, în discuție. Uh, sper că vom primi și noi uh, inițiative din partea Comisiei. Comisia a promis o inițiativă privind combaterea șomajului pe termen lung, e o temă importantă. Există oameni care de mult timp sunt excluși de pe piața muncii și trebuie să-i ajutăm. Cu cât rămân mai mult excluși, cu atât vor avea mai mari dificultăți în a găsi un nou loc, loc de muncă. Asta nu se aplică doar în cazul persoanelor în vârstă, ci și în cazul tinerilor. Mă gândesc în acest context la state precum Grecia, în care, iată, există într-adevăr o generație care nu va mai lucra pentru că tinerii aceștia sunt de 3-4 ani în, uh, în șomaj. Și uh, chiar dacă economia va crește din nou, acești oameni vor avea mari dificultăți în a găsi totuși un loc de muncă. Iată. Ne dorim, uh, în rezumat, să sprijinim discuțiile cu privire la măsurile care trebuie să fie luate pentru promovarea ocupării în rândul tinerilor. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că nu doar problemele europene ne vizează direct, ci și problemele cu care se confruntă statele din uh, vecinătate. Atâta timp cât uh, tinerii din nordul Africii nu au de lucru, uh, n-au altă, altă opțiune decât imigrația sau a, trece de partea teroriștilor, e clar că Europa este direct vizată și trebuie să acționeze. Și tocmai de aceea i-am invitat uh, la conferința noastră de mâine pe cei trei uh, miniștri ai muștii din Maghreb și îi vom întreba pe aceștia cum anume cred că Uniunea Europeană i-ar putea ajuta, cum anume Uniunea Europeană ar putea ajuta tinerii uh, șomeri din uh, aceste state africane. Este o mare provocare pe care nu o putem ignora. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Ați uh, uh, respectat aproape timpul de vorbire acordat. Și acum aș dori să dau cuvântul coordonatorilor în urmă, în uh, ordinea cunoscută. Danuta Iaslovieska este prima, în numele PP-ului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, în numele Partidului Popular European. Aș dori să spun bun venit domnului ministru și să îi mulțumesc pentru prezentarea politicilor sociale a președinției luxemburgheze. Dimensiunea socială este foarte importantă pentru grupul meu politic și mă bucură faptul că ea este și una din prioritățile președinției luxemburgheze. Rolul Consiliului EPSCO în guvernanța economică este unul așteptat de mult timp de comisia noastră. Observăm că există foarte multe nereguli pe piața muncii care au apărut în urma crizei, nereguli care în loc să dispară uh, s-au înrădăcinat. Discutăm întotdeauna despre o economie sănătoasă și în acest context trebuie să uh, nu putem ignora relații de muncă stabile, dezvoltarea noilor uh, aptitudini uh, necesare pe, pentru piața muncii și sunt de acord cu domnul ministru și anume tinerii trebuie să aibă șanse mai bune de a găsi un loc de muncă și nu doar anumite garanții goale de conținut. Pe bună dreptate, domnul ministru a tras atenția asupra uh, Um, rolului Parlamentului European de a îmbunătăți, care dorește să îmbunătățească condițiile de pe piața muncii. Știm că am uh, făcut propuneri concrete de investiții în capitalul uman, investiții sociale și sper că pe parcursul președinției luxemburgheze, Consiliul Uniunii Europene va urma exemplul Parlamentului European și va face mai multe lucruri pentru a îmbunătăți piața muncii europeană. Cred că ar fi bine să uh, aducem o notă de optimism în plus în această dezbatere europeană. Vă mulțumesc în numele SND, domnul, uh, doamna Iuta Steinruck. Domnule ministru Schmidt, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucură faptul că Um, pentru președinția luxemburgheză va încerca să ajungă la ratingul de triplu A în ceea ce privește dimensiunea socială în Europa. Din prezentarea dumneavoastră au reieșit anumite chestiuni de care doriți să vă ocupați, care ne dau nouă speranță, pentru că este într-adevăr important ca Europa să aibă o adevărată agendă so- socială pentru ca dimensiunea socială să se regăsească în toate domeniile politicii europene. La acest sfârșit de săptămână am discutat despre uh, Grecia și cetățenii trebuie să înțeleagă că nu, nu este vorba doar de reforme structurale, ci de reforme care sunt în beneficiul cetățenilor. Președinția Consiliului, președinția luxemburgheză a Consiliului va putea avea succes doar dacă în, aceste, în această perioadă dificilă pentru Europa va contribui la o mai coordonată și mai puternică politică socială în Europa. Trebuie să combatem șomajul pentru că uh, știm cât de extins este șomajul, mai ales în rândul uh, uh, tinerilor. Protecția socială este deosebit de importantă și mă bucură faptul că v-ați referit la tema uh, protecției sociale și a protecției uh, sănătății, um, pentru că acestea sunt teme care uh, au pierdut teren în ultima perioadă în fața competitivității, de exemplu, și vă sprijinim cu totul din acest punct de vedere. Și din punctul de vedere al digitalizării, cred că trebuie să ținem seama de evoluția formelor de muncă, să ne pregătim în fața provocărilor uh, viitoare și dacă vă veți uh, ocupa și de pachetul uh, mobilității și dacă veți sprijini Comisia Europeană în abordarea problemelor care există la fața locului în statele membre, eu sunt convinsă că vom asista la o președinție de succes. Sprijinul nostru l aveți oricum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Doamna McIntyre are cuvântul în numele ECR acum, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea priorităților uh, președinției luxemburgheze și a țintelor pe care doriți să le atingeți. Cred că, indiferent de grupul politic din care facem parte, cu toții avem aceeași părere, trebuie să facem tot ceea ce ne stă în uh, putință pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor. Există, desigur, dif- uh, diferențe mari între statele membre și um, probabil că fiecare avem părerea noastră proprie despre cum putem uh, combate șomajul în rândul tinerilor. Salut cele spuse de dumneavoastră în legătură cu economia digitală și oportunitățile aduse de această economie Cred că, pe bună dreptate, ați uh, insistat asupra deficienței uh, aptitudinilor, uh, prăpastie care există între aptitudinile uh, oamenilor și locurile de muncă disponibile. O zonă care m-a preocupat pe mine de o perioadă mai lungă de timp se referă la agenda unei mai bune reglementări. Uh, și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră legată de o mai bună reglementare de reducerea poverii birocratice pentru a permite apariția unor noi locuri de muncă în Europa. Um, doamna Steinruck s-a referit la importanța aspectelor care țin de sănătate și siguranța la locul de muncă, însă eu sunt de acord cu acest lucru. Însă, cred că dacă am reduce birocrația și acest lucru ar, ar, ar fi posibil fără a reduce standardele de siguranță și de sănătate a, a lucrătorilor. Din punctul meu de vedere, efectul ar fi unul uh, contrar. Cred că trebuie să recunoaștem că noile locuri de muncă create vor fi create în mod predominant de către întreprinderile mici și mijlocii întreprinderile care au dificultăți în a face față avalanșei de formulare. Și cred că știți și dumneavoastră care este poziția domnului comisar Timmermans, care este responsabil uh, pentru o mai bună reglementare și care consideră că succesul dumnealui va fi măsurat uh, tocmai prin uh, reacția întreprinderilor mici și mijlocii. În ceea ce privește acordurile interinstituționale, un aspect deosebit de important pentru mine este de a recurge mai mult uh, la evaluări de, a impactului și să uh, recurgem mai mult la revizuirea cadrului de reglementare pentru a vedea dacă obiectivele stabilite inițial au fost uh, atinse, dacă uh, legislația adoptată de noi funcționează în mod eficace sau nu. Și m-aș bucura dacă ne spune câteva lucruri și în acest punct de vedere. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Accept să, de, să depășiți cu puțin două minute, după aceea v-aș ruga să, să vă scurtați intervenții. În numele Aldere, cuvântul doamna Harkin. Vă mulțumesc, domnule președinte, un călduros bun venit, uh, domnul ministru din Luxemburg. Ați uh, amintit uh, restaurarea solidarității în Uniunea Europeană și mă bucur acest lucru. Însă aș avea o întrebare. Mi-aduc aminte, în ultimul mandat un, am primit o serie de propuneri din partea Comisiei Europene, uh, cărora statele membre le-au arătat uh, cartonașe galbenă, mai multe parlamente naționale au redactat aviză prin care atrăgeau atenția că în aceste domenii Uniunea Europeană nu ar trebui să se implice pentru că ar trebui să fie respectat principiul subsidiarității. Înțeleg cele spuse de dumneavoastră, însă vă întreb dacă considerați că veți putea obține sprijin în Consiliu și în Comisia pentru propunerea dumneavoastră, a doua întrebare se referă la cele spuse de dumneavoastră, locuri de muncă decente și cred că toată lumea este de acord cu dumneavoastră și vă va sprijini. Ați amintit în același timp reformele structurale și aș dori să știu da, dacă ați putea să ne dați câteva exemple concrete. Care sunt reformele structurale care vor garanta apariția unor locuri de muncă decente? Ați spus că garanția pentru tineret nu va crea locuri de muncă, ci îi va ajuta pe cei care caută un loc de muncă, Um, prin pregătirea profesională și așa mai departe, dar va trebui să creăm și noi locuri de muncă. Și în acest punct de vedere aș dori să vă întreb dacă aveți propuneri concrete care țin de antreprenoriat și revenind la, cel, uh, la cele spuse de antevorbitoarea mea, ce se întâmplă cu întreprinderile mici și mijlocii, reglementarea excesivă, pentru că trebuie să ne asigurăm dacă există locuri de muncă în Uniunea Europeană, că oamenii vor putea uh, să aibă acces la aceste locuri de muncă. În ceea ce privește lumea digitală, mă întreb cum ne putem asigura că și în acest domeniu vor exista locuri de muncă decente. Și, în fine, pachetul mobilității este important din mai multe puncte de vedere, din punct de vedere social, politic și al mediului înconjurător. Și aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți mai multe lucruri în legătură cu dimensiunea politică. Mulțumesc. Domnul Schiliotis, acum în numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun bun venit uh, domnului ministru Schmidt, prietenul nostru, la comisia noastră, numele grupului nostru politic. Din uh, propria mea experiență știu cât de dificil este pentru o țară de dimensiuni mici să, ati, să aibă succese majore pe parcursul uh, președinției Consiliului. Drept urmare, uh, aș dori să vă urez succes. V-ați referit la politicile sociale și la politicile de ocupare. Cred că nu ar trebui să avem un program uh, limitat, să ne limităm doar la mobilitate, la competitivitate, ci să mergem dincolo de aceste uh, chestiuni și să acordăm o importanță mai mare politicilor care vor ajuta combaterea șomajului și care vor uh, garanta o, un stil de viață decent lucrătorilor. Competitivitatea a fost un uh, concept vehiculat deseori în ultima perioadă, însă dacă ne vom axa doar pe competitivitate, acest lucru ar putea duce la reducerea salariilor, la reducerea standardelor de siguranță la locul muncii pentru lucrători și, de asemenea, se poate duce la o subminare a relațiilor de muncă la subminarea drepturilor pentru care atât de multe generații în Europa au luptat în trecut. S-ar putea ajunge la condiții de muncă pe care, care de fapt ar trebui să țină de trecut. Austeritatea până la urmă aduce cu sine um, o subminare a statului social. Cred că nu trebuie să ignorăm indicatorii sociali care s-au care au apărut, este adevărat, în uh, semestrul european, însă nu au adus după sine o schimbare majoră a politicilor. Indicatorii sociali nu au fost folosiți pe parcursul crizei de uh, multe state membre. Cred că este suficient să vedem ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu uh, ultimatumurile care au fost uh, impuse Greciei, care din păcate nu par să fie o excepție, ci par să devină o regulă. Sper, domnule președinte, că vom ajunge la o adevărată schimbare din punctul de vedere al politicilor, care va permite crearea de locuri de muncă și uh, respectarea drepturilor uh, lucrătorilor domnul președinte. Vă rog să respectați cele două minute. Până acum nimeni nu a reușit să le respecte. Să vedem dacă doamna Lambert din partea verzilor va reuși acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că președinția luxemburgheză va avea un rol important în încercarea de a încerca foarte mulți cetățeni din Uniunea Europeană și Parlamentul European că Europa Socială nu a murit și că sistemul uh, uh, social continuă să trăiască. Deci, m-ar interesa să știu care sunt uh, intențiile dumneavoastră de a colabora cu alți ministri, de exemplu, cei responsabili pentru afacerile economice, pentru a-i convinge de valoarea investițiilor în dimensiunea socială. Dumneavoastră v-ați referit la valoarea sănătății și siguranței la locul de muncă pentru lucrători. Și mă întreb dacă veți coopera și cu alți miniștri, de exemplu, ministrii de sănătate, cu ministrii responsabili pentru economie, pentru a-i convinge că, aceste, că această dimensiune nu este o povară, ci o investiție în viitor. În ceea ce privește chestiunile care țin de economia digitală și potențialul de transformare a pieții muncii aduse de economia digitală, uh, săptămâna trecută am discutat de un alt sector care are un potențial mare de schimbare, economia verde, locurile de muncă uh, create de, uh, de această economie, noile aptitudini necesare în acest domeniu și aș dori să vă întreb care sunt intențiile dumneavoastră legate de acest uh, domeniu și dacă doriți să promovați și ideea unei uh, economii circulare. Grupul meu politic salută uh, inițiativa dumneavoastră de a colabora cu guvernele din zona Maghreb pentru a îmbunătăți situația ocupării din zona respectivă. Perfect, ați respectat timpul. Acum în numele FDD are cuvântul Laura Agea. Acoiamo il nuovo ingresso da... Mulțumesc, domnule președinte. Urăm succes noi președinții. președinții. Facem și o precizare. Domnule ministru, dumneavoastră a spus că Europa iese din criză. Însă Europa este împotmolită astăzi într-o criză care nu dă semne că s-ar termina și care are efecte sociale foarte clare Iată, confirmată de date, 25 de milioane de șomeri, 5 milioane de tineri șomeri. Sunt date care vorbesc de la sine. Vrem să vorbim și despre datele privitoare la uh, sărăcia absolută care se înregistrează, noile maladii care afectează copiii uh, în Grecia. De exemplu, vorbim de rahitism, de malnutriție și multe alte maladii care credeam eu că dispăruseră încă de acum câteva secole, dar iată că se reîntorc în Europa și sunt efectele unei crize în care ne-am împotmolit. E bine că vorbim de dimensiunea socială, dar să vorbim de reforme structurale. Și eu mă întreb, cum putem face investiții atunci când se solicită statelor să nu depășească niciodată limita de 3% între deficit și PIB? Cum facem uh, aceste investiții? dacă nu permitem crearea de datorie, pentru că vorbim de o datorie care uh, adesea poate fi o oportunitate și e important să putem permite firmelor să contracteze și datorii. Pentru că dacă nu protejăm noi mm urile uh, dacă nu le permitem să facă investiții, vorbim uh, de investiții publice, pentru că nu se mai aude nimic despre investițiile publice, vorbim de formare, da, să formăm pe tineri, dar apoi ă, ce vor munci ei, cum creăm locuri de muncă, ce locuri de muncă vor ocupa acești tineri. Nu avem produc, produc, producție de bunuri, nu avem cerere de bunuri și atunci noua ocupare în domeniul social, în uh, antreprenoriatul verde, dar trebuie să și creăm cu adevărat ocuparea și încă ceva, garanția pentru tineret. Uh, e un factor momentan de stabilizare a efectelor crizei. Nu vorbim, să nu vorbim uh, de garanția asta ca de un panaceu universal, că dacă credem că combatem șomajul tinerilor cu garanția pentru tineret, suntem departe de a fi rezolvat problema șomajului tinerilor. Ales că mai apoi sau hotărâm să monitorizăm atent uh, modul în care se pun în practică proiectele în statele membre, sau nu vom îndeplini, cred eu, niciun obiectiv. Dankeschön. Mulțumesc. Dominic Martin, numele NL. Monsieur le ministre, bienvenue. Euh, j'ai bien aimé... Mulțumesc, eh, bine ați venit, domnule ministru, și mi-a plăcut intervenția noastră pentru că a spus clar că nu doriți să faceți doar figurație, deci doriți să acționați. Foarte bine. Și pe de altă parte, eh, plecați de la o constatare simplă, eșecul Europei. Și ați vorbit despre cifrele șomajului. Dar ați luat eh, un exemplu Uh, cu comunitatea economică a carbonului și, uh, a cărbunelui și oțelului. Din nefericire, în Franța nu mai avem cărbune și nu mai avem oțel. Asta ne arată că nu funcționează lucrurile. Uh, v-ați fixat trei obiective. Dimensiunea socială, condițiile de muncă, economia socială și solidară. Dimensiunea socială cu, sigur, crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineret. Și ca soluție a spus că soluțiile trebuie să fie macroeconomice și structurale. Eu cred exact uh, opusul. Să lăsăm statele membre să se ocupe de treburile lor și va, va merge treaba mai bine. Nu să sunteți ministru, cred că știți asta. Europa e ca broasca aceea care s-a umflat ca să devină mai mare ca un bou. Uh, dar nu putem să funcționăm cu 28, pentru că se credea că va fi lapte și miere pentru toți, dar iată că acum este mizerie pentru toți în Europa, din nefericire. Bun, apoi condițiile de muncă, o a doua axă, sănătate, securitatea în locul de muncă, plus, uh, sigur, mutația digitală despre care vorbesc toți. Lăsați uh, în pace întreprinderile, domnule ministru, și veți vedea că singure vor reuși să uh, Uh, plătesc mai uh, salarii mai uh, mari și să se descurce foarte bine. Apoi, economie socială și solidară. Bun, toată lumea ne spune exact același lucru de fiecare dată. Însă economia socială și solidară, ce anume înseamnă, domnule ministru? Să administrezi un eșec? Eșecul Europei? Mai degrabă decât uh, să atacați rădăcinile și cauzele mizeriei, uh, globalizarea și imigrația. Uh, Dumneavoastră tratați doar efectele. Deci tinerii noștri sunt în dificultate, dumneavoastră veniți cu o soluție deci de a forma tinerii din Maghreb. Nu mai bine vă ocupați de cei 4 milioane, milioane de tineri în șomaj? N-ați vorbit de Grecia, n-ați, n-ați, Grecia, n-ați vorbit de tratatul tra- transatlantic? Cred că dați vă de naivitate, îmi pare rău. Și nu e nimic nou sub cerul european. Mulțumesc. Good. Herr Minister. Foarte bine. Aveți cuvântul, domnule ministru. Äh, man muss das ja nicht unbedingt schriftlich und wörtlich nehmen, sondern den Unterton heraushören. Äh, Herr Minister, Sie... Aveți cuvântul, domnule ministru. Vă mulțumesc. Ce que j'ai d'abord dit sur euh, le rôle de l'EPSCO. Bun, în legătură cu uh, ceea ce s-a spus la început. Sigur, trebuie consolidarea lui EPSCO în uh, guvernanță, nu trebuie să lăsăm doar unui consiliu sau unui singur consiliu monopolul gestionării întregii Uniuni Europene. Deci trebuie într-adevăr să există un echilibru uh, pentru această guvernanță deci să avem și uh, întregul capitol, uh, întregul pilon social. Și e important și sper că pe durata președinției noastre, dar cred că există deja conștientizarea asta, vom acționa în acest sens. Acum, în ce privește capitalul uman, pentru mine e, acesta e un element central și nu sunt deloc de acord când se spune că să lăsăm întreprinderile că se descurcă singure. Nu. Trebuie să creăm condiții favorabile. Și când astăzi în Europa avem sute de mii sau milioane de locuri de muncă neocupate și atâtea oameni sunt în șomaj, asta înseamnă că nu se descurcă piața de una singură. Vedem că nu poate piața să găsească toate soluțiile. Deci trebuie politici voluntariste ca să se organizeze mai bine aceste, uh, modul în care funcționează toate aceste lucruri. Da, sunt de acord că trebuie să îmbunătățim funcționarea pieței muncii europene, să îmbunătățim sigur și piețele muncii la nivel național și să consolidăm dimensiunea europeană a pieței muncii. În prima uh, rundă trilogului am mai spus, sigur, EURES e un element dar pentru o îmbunătățire trebuie să vegem că se, să se respecte regulile, de exemplu pentru lucrătorii detașați. E și acesta un capitol, poate că nu l-am menționat destul la început, dar bun, acum trebuie să aplicăm uh, directiva de executare a lucrătorilor detașați, uh, mă rog, și trebuie să permitem și statelor să exercite controlele necesare, că nu e acceptabil, mă rog, Comisia poate prea adesea face următorul lucru, că împiedică, până la urmă, statele să uh, pună în aplicare directiva de tașare, interzicând statelor să efectueze controle care sunt necesare, pentru că dacă nu există niciun control, atunci se pot face tot felul de abuzuri și, din nefericire, mai ales în ce privește detașarea lucrătorilor, asistăm la situații scandaloase uh, se comită tot felul de abuzuri. Da, iată acest aspect legat de mobilitate. Acum, cu președinția noastră, cred eu, nu trebuie să ne, ocupăm să ne ocupăm noi de dosarul mobilității, pentru că mobilitatea este peste tot. În munca lucrătorilor detașați, platforma împotriva muncii la negru, nedeclarate. Deci, cred că Europa trebuie să acționeze pe planul luptei împotriva dumpingului social pentru că luptăm împotriva dumpingului social, de aceea putem să consolidăm tot ceea ce ține de mobilitate, că dacă nu luptăm eficient contra dumpingului social, atunci mobilitatea uh, va fi periclitată. Și mm, se cam aude asta deja pe aici, pe acolo. Deci cred că mm, lucrurile acestea sunt uh, strâns legate. Acum, ce s-a mai spus aici uh, de către doamna McIntyre? Da, sigur că acum în limba engleză, sigur că e cheie uh, să creăm locuri de muncă pentru tineri, e un aspect cheie și sunt de acord cu ce a spus în legătură cu economia digitală și faptul că unele competențe nu sunt bine folosite și trebuie să facem ceva și în contextul european pentru antreprenoriat, ca mai mulți tineri să devină antreprenori nu auto-angajați fictivi, ci antreprenori reali. Avem acum programe de calitate care au fost dezvoltate mai ales de Banca Europeană pentru Investiții ca să financeze posibilități pentru ca tinerii să-și înființeze propriile afaceri, să-și lanseze propriile afaceri și este ceva care trebuie dezvoltat. Când spun garanția pentru tineri e bună, însă trebuie să depășim asta. Da, trebuie să încurajăm crearea de locuri de muncă și asta înseamnă să creăm și noi companii, să creăm noi întreprinderi. Câteodată tinerii fac acest lucru. Își creează propriile locuri de muncă. Acum, în ce privește o mai bună reglementare, aici uh, aș fi mai precaut. Aș spune că nu cred că mai bună reglementare înseamnă că noi abolim un regulament în ce privește aspectul social sau de mediu sau în alte domenii. Însă, cu siguranță, dacă aceste regulamente uh, sunt învechite, nu mai sunt adaptate la lumea reală de astăzi, atunci trebuie să le schimbăm. Sau, mă rog, să le uh, rescriem, însă trebuie să avem o piață internă funcțională și pentru asta avem nevoie de anumite regulamente, pentru că dacă nu dispunem de regulamente, atunci ce avem? Avem competiție neloială, pentru că dumpingul social e groaznic și din punct de vedere social, însă de asemenea e groaznic și pentru că e o adevărată invitație la concurența neloială, pentru că dacă avem o companie care respectă regulile și respectă standardele sociale și pe de altă parte o companie nu le respectă, atunci e o situație de concurență neloială între două companii. Și cred că trebuie să ne asigurăm și că piața internă funcționează în acest sens. În ce privește evaluarea de impact, da, foarte bine. Cred că în politică întotdeauna trebuie să faci evaluări de impact, însă ce am spus eu în această dimineață la Comisia de Afaceri Constituțională. Asta nu poate înlocui procesul de uh, luare de decizii politice. Da, o evaluare de impact trebuie să fie făcută de comisie și aparține procesului legislativ, însă o evaluare de impact nu poate înlocui deciziile dumneavoastră ale Parlamentului sau ale Consiliului. Asta este responsabilitatea politicienilor și trebuie respectată. Bun, locuri de muncă verde, ecologice, da, sunt total de acord Trebuie să continuăm uh, această tendință și avem o mare provocare în fața noastră, și anume schimbările climatice. Însă e o provocare, dar e și o oportunitate, după cum am spus, și dacă reacționăm corect, putem să transformăm provocarea într-o reală oportunitate. Cu siguranță, subsidiaritatea au existat cartonașe galbene, cartonașe roșii cu propunerea specială legată de raportul Monti, aspectul legat de greve, apoi subsidiaritatea trebuie aplicată și în domeniul social, pentru că, practic, competențele sociale țin de, de nivelul național, dar trebuie să ne asigurăm că acolo unde alte politici interferează uh, cu domeniul social, nu poți doar să spui că avem o politică bugetară și toată lumea trebuie să o respecte iar iar are un impact și asupra politicilor sociale, dar politicile sociale sunt apanajul național, dar indirect are interferență și asupra domeniului social. Pentru că statele membre trebuie să schimbe legislația din domeniul social din cauza altor constrângeri politice. Deci trebuie să găsim și acolo uh, echilibrul între aceste aspecte. Sigur, că va fi uh, dificil să convingem pe toată lumea că avem nevoie de uh, mai mult element social și mai bun. Avem și nevoie și de reforme pentru propriul sistem de protecție socială, dar nu sunt printre cei care cred că modelul social european este datat și depășit. Nu, nu sunt convins deloc de asta. Aud tot felul de cifre, 40% cu cheltuieli sociale, nu mai știu ce procente din populație, nu mai țin minte. Nu, Asta pentru Europa poate fi o, o, o mare punct forte. Modelul nostru social nu este o slăbiciune, este un punct forte. Pentru că ce e necesar acum e să avem o, o societate coerentă și o, o uniune coerentă. Nu societăți care se dezmembrează, nu, societăți care rămân unite. Și aici aspectul social e fundamental. Bun. Sunt de acord Sigur, ca să creăm locuri de muncă e nevoie de uh, cerere. Și am spus, trebuie să vedem uh, ce se întâmplă în, uh, la nivelul macroeconomic și cred că am spus de ajuns. Indicatorii sociali, da, mi am introdus și uh, aduc omagiul lui Laszlo Andor pentru asta. Au cam dispărut acum acești indicatori, însă trebuie să revină pe agenda noastră. Indicatorii sociali, foarte importanți, însă nu suficienți. Ce facem cu ei? Pentru că indicatorii sociali Sigur, reprezintă date statistice, dar trebuie să le utilizăm ca să aplicăm politici, pentru că dacă nu, nu ne prea ajută. Și, a, ah, bun, cred că, bun, așa, în legătură cu tabloul de bord, cred că am răspuns. N-am vrut să vorbesc despre Grecia, dar, mă rog, câteva cuvinte totuși șomajul e inacceptabil, creșterea trebuie să fie obiectivul. Pentru că nu vom ieși din criza asta dacă Grecia și alte țări afectate nu revin la creșterea economică. Deci investițiile sunt importante și să impulsionăm creșterea. De asta avem nevoie. Și nu de alte abordări care nu vor aduce niciun beneficiu. Dankeschön, Herr Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru. Începem a doua uh, rundă de întrebări. Pe lista de vorbitori s-au înscris 11 colegi. Deci fiecare va primi două minute și pentru a avea suficient timp la dispoziție, cred că voi închide lista vorbitorilor, tocmai pentru a avea și posibilitatea să ascultăm răspunsurile domnului ministru. Doamna Moran Chartier, Claude Mare, domnul Argelius, domnul Fantolis, George Bach, Alexander, Ana, Ghirica, Mario, uh, Maria Joao Rodriguez, Maria Joao Rodriguez, la Ternes, domnul Pirinski și doamna Maria Arena. Aceștia sunt colegii care au dorit să adreseze întrebări. Fiecare, după cum am spus, are la dispoziție două minute. Doamna Șartian. Uh, Merci de... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mulțumim pentru că ne-ați prezentat o viziune a Europei sociale uh, conform președinției luxemburgheze. Aș avea patru puncte la care aș reveni, dacă îmi permiteți, că n-au fost abordate. În primul rând, munca tinerilor între 25 și 30 de ani, în al doilea rând, legătura între formare și uh, ocupare, în al treilea rând, fondurile de coeziune și Europa Socială și în al patrulea rând, sănătatea lucrătorilor. Primul punct, tinerii de 25-30 de ani. Vreau să vă drag atenție, domnule ministru, asupra faptului că vreau să ați vorbit de tinerii șomeri între 15 și 25 de ani. Însă avem la fel de mulți tineri șomeri între 25 și 30 de ani. Deci, va trebui să eh, vă ocupați și de lupta împotriva eh, lipsei de calificare a tinerilor care se vor lovi de șomaj și, pe de altă parte, și șomajul tinerilor cu diplome. Foarte important. Acum, în legătură cu uh, ce conexiune există între formare și ocupare, insist asupra unui punct, și anume trebuie să schimbăm uh, uh, capitolul formare. Să nu ne bazăm pe meserii, ci pe competențe pentru că ritmul uh, companiilor nu e egal cu ritmul formării. Ce veți face aici? Mai ales că în proiecția locurilor de muncă, știți că până în 2020, 15% din uh, uh, locurile de muncă cu joasă calificare vor fi eliminate. Deci, asta pune problema cum anume mișcăm toată această piramidă a locurilor de muncă. Apoi, în ce privește fondurile de coeziune, vă rog ceva și anume, ajutați-ne să apărăm fondurile de coeziune socială. Pentru că dacă nu, dacă noi de la Parlament nu ne-am fi luptat toți împreună aici, uh, atunci uh, nu ar mai exista fonduri sociale europene, ar fi un amalgam, ar fi un amalgam, s-ar fi amalgamat cu toate fondurile de coeziune și e foarte grav. Și contez pe dumneavoastră, într-o perioadă în care vom vedea cum se folosesc fondurile de coeziune să ne ajutați să uh, apărăm acest fond social. Și încă ceva, domnule ministru, președinția luxemburgheză uh, intervine chiar înainte a punerii în aplicare a noi directive cu sănătatea lucrătorilor și câmpurile uh, electromagnetice. Dezbaterea e deschisă. Nu le pascăți. Claude Monsieur le ministre, j'ai J'ai beaucoup d'attentes par rapport Domnul Roland, domnule ministru, am mare așteptări de la președinția luxemburgheză, noi suntem vecini. Uh, eu sunt belgian, dar din provincia belgiană a Luxemburgului, deci suntem vecini și uh, vă spun că vă așteaptă o provocare importantă. Bun, aveți mare experiență cu 12 președinții, bine, nu dumneavoastră personal, dar țara dumneavoastră, însă o teribilă provocare, și anume, cetățenii europeni trebuie să vină din nou alături de proiectul european. Și asta se face cu o Europa mai umană. Deci dimensiunea socială trebuie să primeze. Și aș interveni și eu cu patru puncte. Ați vorbit de planul de investiții și de, de ocupare. Ce veți face pentru a relansa o adevărată politică industrială europeană? Că vom avea nevoie de ea. Ați uh, vorbit de uh, oțel. Marele Ducat al Luxemburgului cunoaște bine problema siderurgiei. Veți permite relansarea unui grup de înalt nivel în materie de politici industriale în domeniul siderurgiei Apoi, formarea. Știm că e foarte importantă. Avem un instrument genial, Erasmusul. Acum avem și Erasmus Plus. Oare nu putem face și mai mult? Să avem un Erasmus profesional care să, se de, care să permită să se dezvolte o alternanță europeană care cred eu că e necesară pentru calificarea tinerilor. În materie de sănătate și securitate a spus ceea ce am sperat că veți spune. E adevărat că e important să le, le, juim mai bine, dar nu vom putea face dând parte sănătatea și protecția lucrătorilor și nici uh, dând parte democrația economică și socială și încă ceva, dialogul social. Triplu A nu se poate face fără dialog social. În, în orice caz, în plan, pe plan interprofesional, de ani și ani de zile, dialogul social interprofesional e la nivelurile cele mai scăzute. Trebuie relansat. Ce veți face? nu doar ca să avem momente de dialog formal, ci ca să permitem ca dialogul social să ajungă la acorduri concrete, care să fie și puse în aplicare. Mulțumesc! Thank you, uh, President. Thank you, Minister. Um, I must say I'm quite pleased. Doamna Iongheris. Vă mulțumesc, domnule președinte. m bucurat să aud prezentarea dumneavoastră și trebuie să recunosc că după primul an petrecut în Parlamentul European, mă întreb cum va reuși Comisia Europeană să ajungem la un rating de triplu A a dimensiunilor uh, sociale. Am câteva întrebări. Pot, înțe- pot să înțeleg că în acest moment. Nu doriți să ne dați prea multe detalii în legătură cu pachetul mobilității pe piața muncii. Mie mi se pare că este foarte important că în momentul în care vom lucra la acest pachet al mobilității, să nu pierdem din vedere munca decentă și aspectele politice al acestui pachet al mobilității mobilitatea pe piața muncii, din punctul meu de vedere, este și un drept al lucrătorilor, însă abuzurile la care sunt supuși lucrătorii nu sunt un drept. Și cred că va fi foarte dificil să combatem abuzurile fără a renunța la dreptul muncitorilor, lucrătorilor de a-și găsi un loc de muncă mai bine plătit în alte țări. Deci, din acest punct de vedere, m-ar interesa să știu ce veți face în legătură cu două dosare pentru care nu comisia noastră este competentă pe fond, ci Comisia pentru Transport, dumpingul social în sectorul transportului, transporturilor rutiere și uh, condițiile, și condițiile de muncă în uh, sectorul transportului aerian. Știu că doamna comisar Bulț va veni cu un program concret și mi-ar plăcea să văd dacă și, dimensi- dacă și dimensiunea socială se va implica în aceste uh, discuții. Domnul Fantulis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun și eu bun venit, domnule ministru, la comisia noastră. V-ați referit la câteva chestiuni interesante discutăm și încercăm să găsim soluții la această problemă majoră a șomarului, șomajului tinerilor, la garantarea unor uh, locuri de muncă decente, la îmbunătățirea situației persoanelor cu disabilități pe piața muncii. Um, ați afirmat că Europa iese, depășește această perioadă de criză. Și aș dori să vă întreb dacă chiar considerați că acest lucru se întâmplă. Grecia s-a aflat în epicentrul acestei crize, în urma crizei uh, sistemului bancar și acum plătește un preț mare pentru doar o parte a responsabilității. Au fost aplicate anumite programe care au înrăutățit situația și deciziile luate de Troica și instituțiile care fac parte din această troică sunt puse în aplicare în continuare, ceea ce adâncește, de fapt, recesiunea economică. Mie mi se pare că nimeni nu a ținut cont de consecințele negative asupra sănătății lucrătorilor, asupra sănătății acestora. Drepturile lucrătorilor au fost călcate în picioare cu fiecare nou acord uh, impus. Deci mă întreb ce se întâmplă cu Europa solidară, pentru că pe toată lumea doar băncile și moneda euro par să intereseze și nu, pe nimeni nu interesează faptul că drepturile lucrătorilor sunt călcate în picioare. Noi vom sprijini orice eforturi care vor veni în beneficiul bunăstării cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul George Bachar, cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule uh, ministru dragă Nicola. Mă bucură ambițiile de care dă dovadă președinția luxemburgheză și sunt de acord cu declarațiile principale. Cred că este foarte bine să ne definim foarte clar poziția pe care o avem față de, acea, de această temă. Aș avea două întrebări concrete. În primul rând, am luat cunoștință de scrisoarea pe care ați uh, trimis-o dumneavoastră împreună cu uh, șase colegi doamnei Tyson în legătură cu la directiva uh, privind detașarea lucrătorilor. Eu sunt și membru în Comisia pentru Transport și uh, aș continua cumva întrebarea adresată de doamna uh, Iongerius, care s-a referit la domeniul transportului aviatic. Pe mine m-ar interesa transportul rutier. Uh, ce se întâmplă cu angaj, angajații mobili? Aceștia sunt acoperiți de această directivă privind detașarea lucrătorilor sau nu? Și apoi, al doilea aspect care mă interesează este o mai bună reprezentare a femeilor în consiliile de administrație la companiilor listate la bursă propunerea a făcut o propunere în anul 2011, Parlamentul a adoptat o poziție foarte clară, în Consiliu există opinii diferite, unii își doresc o reglementare europeană, alții consideră că este vorba de competențele statelor membre. Care este părerea dumneavoastră? Cum am putea merge înainte cu această propunere? Mulțumesc. Alors, monsieur le ministre, je... Mulțumesc, domnule ministru, spune doamna Sanders. Salut uh, dinamismul președinției Luxemburg gheze. La Idre, în dimineața aceasta ne-am întâlnit deja cu premierul. Prin urmare, iată, aici la Comisia pentru Ocupare, dați-mi voie să vă spun că în uh, prezentarea dumneavoastră ați pus accentele potrivite, vorbeați despre definirea dimensiunii sociale, integrarea acesteia și, în general, ați vorbit despre combaterea șomajului. Ați prezentat mai multe posibile răspunsuri în acest sens, dar există două aspecte care, din perspectiva mea, nu au fost suficient de detaliat tratate. În primul și în primul rând, crearea de companii, înființarea de companii. Răspunzându-i colegei uh, mele, ați atins subiectul, dar eu mă întreb cum anume am putea insufla spiritul acesta antreprenorial societății europene? Cum îl putem încuraja pe cetățeanul european să creeze o companie Uh, să creeze astfel un loc de muncă pentru propria persoană și, de ce nu, să creeze noi locuri de muncă pentru alți cetățeni. Iată, acest aspect este lăsat oarecum la o parte, chit că ar trebui să fie în prim plan. Al doilea aspect care mă interesează pe mine și poate că vă interesează și pe dumneavoastră în calitatea noastră de cetățean al Luxemburgului, uh, ei bine, acest subiect este munca transfrontalieră. Cum am putea dinamiza acest tip de activitate? Există anumite zone transfrontaliere în care discrepanțele sunt enorme. Există state membre care au o rată mare a șomajului învecinate cu state membre care caută angajați, lucrători. Cum am putea elimina obstacolele astfel încât activitatea transfrontalieră să fie uh, stimulată. Mulțumesc. Domnul Ghiric. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați spus că Pierderile la nivel social este o, uh, sunt o mare provocare pentru Uniunea Europeană și sunt de acord cu dumneavoastră. Eu vreau echitate socială, echilibru uh, între diferiți, diferiții angajați. Vreau ca Uniunea Europeană să aibă o strategie familială cât se poate declară, care să fie sprijinită de către Comisie. Ați vorbit despre mutații de asemenea. Ei bine, eu cred că ați putea să veniți cu o nouă inițiativă revoluționară. În momentul de față, există o nevoie de oferire, de sprijinire a părinților. Uh, părinților care doresc să rămână acasă pentru a-și uh, îngriji copiii. Copii care în momentul de față uh, merg în creșe și care ar putea să stea acasă. Genul acesta de salariu pentru educație ar genera într-adevăr mai multă siguranță la nivelul familiilor și ar putea fi de asemenea o soluție pentru uh, șomajul în rândul tinerilor, pentru că, iată, tinerii ar putea să evolueze, să crească în siguranță și nu într-un pe uh, o scenă volatilă și asta generează mai multă încredere. Vorbeați despre Spania, dar nu doar economia spaniolă trebuie să fie discutată, trebuie să creăm locuri de muncă care să ajute familiile până la urmă. Uh, pe plan internațional, sprijin de asemenea ideea susținerii familiilor sau companiilor familiale și aici trebuie să sprijinim tipul uh, acesta de companii pentru că ele pot reprezenta viitorul economiei durabile. Mulțumesc! Doamna Joao Rodriguez. Bună ziua, domnule ministru. Vă salut călduros angajamentul dumneavoastră european nu mă surprinde absolut deloc. Nu sunt uh, surprinsă de faptul că vreți să luptați pentru dezvoltarea dimensiunii sociale la nivel european. Văd că sunteți dispus să vă să înfruntați Uh, provocările. Și asta așteptăm practic de la o președinție. Iar programul dumneavoastră în acest sens este cât se poate de, pre, de promițător. În intervenția mea voi vorbi practic de una dintre cele mai mari uh, provocări cu care ne confruntăm, cred eu, în Europa. Și anume, există dis- discrepanțe nu doar economice, ci și discrepanțe sociale care pun în pericol uh, modelul social european. Aceste provocări pot, practic, uh, distruge modelul social european. Vreau să vă întreb cum anume veți promova convergența, nu doar economică și socială. Cum anume veți promova convergența, folosindu-vă de convergența de guvernanța economică și semestrul european? Cum credeți că putem uh, crea un nou echilibru la, prin intermediul semestrului european? Și apoi vreau să vă întreb cum anume credeți că veți putea dinamiza dezbaterea pe care o vom avea pe tema raportului celor cinci eu, uh, președinți, o dezbatere care practic ar trebui să ducă la o zonă euro mai echilibrată. Îmi dau seama că comisara Tyson vrea să lucreze în direcția aceasta și, prin urmare, ar avea nevoie de asistența președinției. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Tornes. Vreau să mulțumesc președinției uh, luxemburgheze care vine cu un program foarte ambițios. Un program care are o serie de puncte forte. Dar sunt ușor uh, îngrijorată de faptul că vorbind despre dimensiunea socială, reușiți să uh, eliminați sau să încălcați practic echilibru existent între subsidiaritate și dimensiunea europeană. N-am prea mult timp la dispoziție, prin urmare voi fi subcintă. Eu sunt uh, de acord cu Angela Merkel, care spunea că Uniunea Europeană nu trebuie să se transforme într-o Uniune Socială. Asta pentru a clarifica intervenția mea de la bun început și poziția mea. Vă cea prioritățile dumneavoastră. Dumneavoastră în program spuneți că președinția luxemburgheză va susține Comisia în eforturile sale de a uh, relansa dialogul uh, social. Lucrul acesta este salutar, este necesar. Dar, în același timp, știm prea bine cu toții, am auzit asta de mai multe ori în comisia noastră, deci, în același timp, comisia este cât se poate de categorică în ceea ce privește o, un salariu minim european. Acesta, din punctul meu de vedere, ar uh, duce la dispariția dialogului uh, social din anumite state membre. Există state membre în care există aceste negocieri colective de muncă. Prin urmare, vreau să vă întreb, uh, domnule, președ... domnule ministru, cum anume veți reuși să găsiți echilibru potrivit între salariul minim european și realitățile din diferitele state membre. Cum anume vă veți asigura că dialogul social din statele membre, unde există contracte colective de muncă uh, și negocieri colective de muncă, nu vor fi lăsate pe din afară? Domnul Pirinski, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, bună ziua. Uh, trei uh, lucruri. Pornesc în primul rând de la raportul de creștere, raportul anual de creștere și uh, recomandările specifice pe țară. Și doamna Maria Joao vorbea despre asta. Indicatorii uh, economici ar fi, din punctul de vedere al dumneavoastră, potrivit de integrat atât în uh, uh, recomandările pe țară cât și în raportul anual de creștere? Dumneavoastră sunteți de acord cu o re creere a bazelor până la urma acestor două documente, raportul și recomandările, asta în primul rând. Strategia UE 2020, evaluarea la mijlocul uh, termenului. Știți prea bine, în curând Comisia trebuie să vină cu un raport pe teama aceasta. Și știm de asemenea prea bine că uh, datele empirice pe care le avem ne arată că ambițiile pentru 2020 sunt uh, departe de a fi fost atinse. Prin urmare, vreau să vă întreb cum anume vă veți asigura că ne întoarcem la acele ambiții uh, sau ne înscriem pe calea potrivită pentru atingerea lor. Cei care spun că Uniunea Europeană nu, este, nu are o dimensiune socială sunt rugați să se uite la articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene. Uh, și tocmai de aceea, în acest context, nu putem să nu uităm de dumpingul social și acesta este al treilea aspect pe care vreau să-l pun în discuție. Este o problemă care poate genera mari probleme pentru noi. Deci, e nevoie de reguli și vă invit să, le, să veniți cu astfel de reguli, dar în același timp trebuie să stârpim răul din rădăcini astfel încât Europa să devină într-adevăr una, o Europa a coeziunii. Doamna Maria Arena. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc pentru angajament. Președințiile, oricât de mari ar fi statele pe care, din care provin, uh, sunt uh, până la urmă mari sau mici în funcție de ambițiile pe care și le asumă. Haideți să revin la intervenția mea. În ceea ce privește egalitatea, până în 2020, 75% dintre femei trebuie să fie încadrate pe piața muncii. Suntem departe de acest uh, obiectiv și vreau să vă întreb care sunt prioritățile dumneavoastră în acest domeniu al egalității între sexe. Care sunt uh, prioritățile dumneavoastră în domeniul legislativ? Uh, știți prea bine că directiva privind concediul de maternitate va fi eliminată din discuție discuții. Prin urmare, vreau să vă întreb în ce măsură uh, președinția luxemburgheză este de acord cu această mișcare a Comisiei Europene. După aceea, concediul de partenitate este de asemenea important și concediul parental de asemenea. După aceea, uh, bunele practici în ceea ce privește reconcilierea vieții private cu viața privată uh, și mai apoi veni, e nevoie de investiții sociale care să permită până la urmă crearea acestui uh, echilibru între viața profesională și viața uh, privată prin îngrijirea, servicii de îngrijire a, a copiilor. Vă în al doilea rând, uh, dumpingul social. Vreau să vă spun că directiva aceasta privind lucrătorii detaș, detașați a devenit acum o directivă care nu mai protejează, ci din potrivă atacă angajații. Deci trebuie să punem din nou în discuție problema dreptului la muncă prin intermediul acestei mobilități. Mobilitatea o sprijinim, dar nu suntem de acord cu abuzurile uh, care uneori sunt uh, sunt uh, comise pornind de la dreptul acesta la mobilitate. Deci, trebuie să găsim uh, re, prevederi cât se poate de clare care să protejeze angajații și să tragă la răspundere, să sancționeze pe cei care abuzează de libertatea de mișcare. Domnul președinte, mulțumesc tuturor oratorilor, domnule ministru. Iată, aveți acum posibilitatea de a da detalii clare cu privire la președinția luxemburgheză. Vă mulțumesc. Nu putem face minuni. Nici o președinție nu poate face asta. Avem doar șase luni la dispoziție, chiar mai puțin. Dar important e să transmitem uh, mesajele politice corecte, să aducem din nou pe ordinea de zi teme importante. Există uh, aceste aspecte sociale care au fost lăsate oarecum la o parte, noi vrem să le punem din nou în prim plan și să le dezbatem. O quatre questions. Dați-mi voie să răspund rapid celor patru întrebări privitoare la tineri. Sigur că nu trebuie să neglijăm pe cei de la 25 la 30 de ani. De altfel, avem o reflexie întreagă, să vedem cum putem extinde garanția pentru tineri, că un tânăr care a făcut studii, care vrea să intre pe piața muncii, are nevoie de sprijin și așa mai departe. Deci trebuie să mergem dincolo de cei de 25 de ani ca să nu tragem linia la 25 de ani și apoi restul să se descurce. Nu, sigur că nu. Și e foarte important ca să câștigăm de partea noastră acești tineri diplomați eh, cu studii superioare care într-o criză economică au greutăți în a-și găsi un loc de muncă. În ce privește formarea pentru un loc de muncă, sunt de acord cu dumneavoastră, accentul e mai degrabă pe, nu diploma ca tare ci accentul trebuie pus pe competențe. Nu mai știu unde am spus, dar avem în anumite țări un sistem uh, școlar bun. Nu cunosc toate, nu sunt ministru al educației, cunosc uh, câtva ce se întâmplă în Luxemburg, că ministrul muncii trebuie întotdeauna să uh, rezolve slăbiciunile Ministerului Educației care sunt reflectate în șomaj. Deci competențele este un element crucial. Trebuie să lucrăm la competențe. Când vorbim despre reforme structurale, că cineva mi-a spus, dați-mă o reformă structurală. Da, iată o reformă structurală. Trebuie să uh, schimbăm sistemele educative care, nu vorbesc despre toți, cunosc cazul Luxemburg și încă unele sunt defazate față de evoluția economiei, față de evoluția meserilor și așa mai departe, care, evoluție care e foarte rapidă. De, nu Europa poate dicta asta, dar Europa poate uh, ajuta. Noi suntem uh, niște țări care lucrăm împreună și când spun că vorbim, uh, lucrăm împreună cu vecinii de la Sud și aici trebuie să fim, să conlucrăm. Deci e foarte important și aveți, aveți dreptate când spuneți că locurile de muncă de joasă calificare riscă în mare parte să dispară. Deci, sigur, mai mulți tineri trebuie să aibă acces la educație și trebuie să uh, fim activi aici. O paranteză, domnule președinte, dacă îmi permiteți, asta e marea problemă. Eu citesc cu interes ce spune OCDE-ul, că inegalitatea produce nu doar probleme în societățile noastre, ci produce e împot împotriva creșterii, pentru că inegalitatea creează bariere uh, la niște form, sisteme bune de formație. Deci e un întreg cerc vicios cu sărăcia, precaritatea, inegalitatea. Deci, din nefericire, se moștenesc toate aceste dezavantaje uh, prin intermediul inegalității. În legătură cu fondul de coeziune, da, cred că acum avem un acord până în 2019 fondul social are un rol central de jucat, sigur, trebuie și aplicat inteligent și util, în mod bine țintit, cu acțiuni bine țintite și să nu cădem într-o birocrație exagerată, pentru că există și riscul acesta. În ce privește directiva cu câmpurile eh, electromagnetice, Aici trebuie să <laughs> mă documentez mai bine. Cred că fondul e important. Directiva asta a fost adoptată, da. Da, trebuie aplicată înainte de 1 iulie 2016, spune doamna Moran Șaptie. Deci dumneavoastră sunteți în exercițiu aici. Da, spune domnul ministru, eu sunt responsabil pentru aplicarea sa în țara mea. Din nefericire, Bun, asta e Comisia, Curtea de Justiție, mai apoi. Eu nu pot să veghez ca toate statele membre să o pună în aplicare, să o transpună și să o pună în aplicare. Sunt de acord, directivele trebuie aplicate la termenele prevăzute. În legătură cu politica industrială, eu nu sunt ministru al industriei, dar sunt uh, complet de acord. Există o legătură directă. Știu că colegul meu, ministrul economiei, pune mare accent pe politica industrială, inclusiv siderurgia. Pentru mine, siderurgia uh, și avem încă siderurgie în Luxemburg, una din cele competitive încă în Europa. Dar nu avem uh, un sector în declin sau care să fie definitiv muribund sau condamnat. Avem tehnologii care sunt depășite. Și pentru că ele sunt depășite, există anumite activități care sunt supuse unui risc, dar trebuie să uh, vegem ca în Europa să există o siderurgie performantă și să existe acces la produsele cele mai performante. În ce privește mobilitatea, nu v-am spus un lucru. Cineva vorbea de Erasmus. Un Erasmus profesional. Bun, mâine vom discuta tema asta. Există o propunere făcută, cred, de Fundația Jacques Delors și vom relua această propunere. Mâine voi discuta subiectul ăsta cu uh, colegii mei la Consiliul Informal de la Luxemburg, unde voi propune mai ales Comisie, pentru că președinția poate lansa idei și așa mai departe, dar poate face propuneri uh, legislative, dar cred că e o, o, o idee foarte bună care trebuie susținută, pentru că, într-adevăr, în contextul cu formarea, cred că sistemul dual este cel mai eficient așa cum este el conceput în documentul Fundației de lor, este un punct de echilibru între mobilitate și Mm, tot ceea ce ține de latura socială, că nu dăm foc podurile, podurilor, ci din potrivă, tinerii care pleacă în altă țară să învețe noi lucruri sunt încurajați să se reîntoarcă la ei acasă. Că nu e o soluție că tinerii din Spania, din Grecia, să, să li se spună tinerilor, plecați în țările nordice să lucrați. Că atunci cu cine mai reconstruim economii, cum e economia din Grecia, cu cine? Uh, deci e important să formăm pe tineri, să le dăm noi oportunități de muncă și de formare. Trebuie să ne gândim și la acest aspect al reîntoarcerii. Bun, dialogul social, da, nu ușor. Pentru că aici, <laughs> ca să dansezi, trebuie să fim doi, cel puțin. Da, ține mult la dialogul social. Cred că vom restructura lucrurile, mai ales la nivelul summitului tripartit, să ne orientăm spre anumite subiecte. Acum, bun, eu pot să și visez, nu? Pot să-mi închipui, de exemplu, că partenerii sociali vor hotărâ foarte rapid să iau inițiativă privitoare la locurile de muncă pentru tineri, că să spun, vom investi, vom oferi tinerilor programe de ucenicie în Europa, că nu vorbim destul de programele astea, un program, de exemplu, propus de fundația de lor nu funcționează decât dacă partenerii sociali sunt într-adevăr parteneri, dacă nu, nu funcționează. În legătură cu dumpingul social, da, sigur că sunt mai multe sectoare care sunt foarte vulnerabile. Construcțiile, trebuie văzut că dacă măsurile din directivă, bun, dacă le aplicăm bine, nu sunt atât de pesimist. Cred că totul se joacă în aplicare, dar și în echilibru între libera circulație, nediscriminarea salariaților. de ce un salariat bulgar ar fi discriminat atunci când face aceeași muncă? Europa nu se conduce după sistemul non-discriminării prin excelență. Nu putem discrimina un lucrător pentru că e bulgar, că lucrează în Franța. Are dreptul la același salariu, la aceleași condiții de muncă, la aceeași securitate socială, asta în primul rând. A, a, apoi, uh, știu, cu transportul, aviația și așa mai departe. Colegul meu, ministrul transporturilor, noi conlucrăm strâns uh, pe toate aceste teme și cred că asista la o reuniune pe care ați organizat aici la Parlament, vom examina toate aceste lucruri îndeaproape. În ce privește competențele, sigur, elementul social ține de, de, de uh, suveranitatea națională, în primul rând, dar totuși, în tratat, după cum a spus cineva, avem un element fundamental ni se spune că suntem o uniune bazată pe economia socială de piață. Deci avem socială de piață. Așadar, e ceva important acolo. Merge, merge împreună elementul social cu cel capitalist. Nu putem spune că piața europeană și cu elementul social de, să descurce fiecare uh, singur. Nu. Trebuie aduse împreună. Putem face multe la nivel național. Și facem. Uh, dar, repet, când există politici bugetare și altele care totuși sunt influențate de decizii europene, atunci ele au incidență asupra elementului și aspectului social, asupra sistemului de protecție socială. Deci nu poți da uitării acest capitol și când sunt întrebat ce facem cu indicatorii sociali. Sigur, nu sunt acolo doar ca să-i citim și să spunem, vai ce rău stăm. Nu, Trebuie să acționăm, să dăm recomandări, trebuie regândit semestrul european, să includem acolo pe deplin uh, dimensiunea socială și și în ce privește nivelul recomandărilor. Apoi, salariul minim. Nu sunt neapărat în dezacord cu dumneavoastră. În primul rând, cred că nu salariul minim e problema cea mai gravă. Poate să fie gravă în unele țări da, poate că am rezolvat acele probleme, însă cred că dacă într-o țară salariul minim se negociază între partenerii sociali și cred că am înțeles că acum Comisia e și ea pe această linie. Deci dacă în aceste țări salariul minim, salariile minime sunt negociate între partenerii sociali, păi lăsați-i să negocieze și dacă acoperă întreaga economie și dacă nu uh, este nimeni, nu este nimeni dat deoparte din această plasă de securitate, atunci de ce ar dicta Europa o lege ca să stabilim un salariu minim? Nu. Cred că, după cum a fost uh, cazul în una sau alta din țări, când salariul minim negociat nu mai acoperă decât 60 sau 70% din întreaga piața muncii, acolo uh, trebuie să vedem dacă, dincolo de negocieri, nu trebuie făcută și o intervenție pe plan legislativ. Dar dacă e cazul și cred că la dumneavoastră e cazul, să lăsăm libertatea partenerilor sociali să uh, regleze ei această problemă. Ce privește strategia 2020, sigur, trebuie revizuită, revăzută, pentru că putem să avem iluzia că am atins aceste obiective. Nu, le-am ratat. Criza, a intervenit criza, deci în primul rând Trebuie să revizuim obiectivele, dar trebuie să avem și mijloacele ca de această dată să reușim să abordăm mai bine aceste obiective și avem dreptate. E nevoie de o nouă strategie de coeziune. Cred că dumneavoastră, dar și Maria. Maria s-a referit la un lucru preocupant, și anume divergența, caracterul eterogen al Uniunii că Europa devine din ce în ce mai heterogenă. Totuși, proiectul european, până la urmă, e un proiect al coerenței, în care cei mai slabi să se apropie de cei mai puternici. Nu că uh, cei mai puternici slăbesc, nu, din potrivă, să-i ajungă din urmă. Asta e o întreagă teorie economică. Deci cred că acum trebuie să mizăm pe această ajungere din urmă, să ă, ajutăm pe cei care au rămas în urmă și cei care sunt înainte să-i ajute. Uh, deci investiții, și aici uh, au un rol mare de jucat, apoi Europa, prin fondurile de coeziune, da, a fost o idee genială a lui Delors, să creăm piața internă. Însă el știa foarte bine că uh, câștigătorii vor fi economiile cele mai puternice în piața internă. Până la urmă vedem ce s-a întâmplat. Deci avem nevoie de mecanisme de transfer, de solidaritate, prin fondurile de coeziune sau altele. Și, ultimul punct. Femeile. Da, președinția ține foarte mult la egalitate. Poimine. vom avea tocmai uh, în cadrul reuniunii informale, vom avea o reuniune privitoare la ceea ce putem face ca să atingem această rată. E o problemă economică, socială, dar și de societate, aș spune. Nu trebuie să acceptăm ca femeile să fie excluse de pe piața muncii, să muncească în condiții mai puțin favorabile. Faimosul decalaj, gap de salarizare care există. Europa a jucat întotdeauna un rol de pionier. Deja în tratatul de la Roma se vorbea de egalitatea de salarii. Și iată încă n-am ajuns acolo. Și tratatul de Roma nu datează de ieri. Deci munca pe care trebuie să o facem este una globală E vorba și de viața de familie și așa mai departe. Și dați-vă să spun două cuvinte. Există, de fapt, un cuvânt care a dispărut din limbajul Comisiei. E vorba de investițiile sociale. Trebuie repuse pe tapet. Se consideră că, bun, foarte bine, investiții sociale, dar asta sunt făcute numai când avem bani în plus. Nu. Investițiile sociale fac parte dintr-o abordare a competitivității, a coeziunii sociale. Deci trebuie să fie repuse pe agenda europeană cum făcuse mai ales la Aslo Andor. În legătură cu detașarea, cred că am fost destul de clar. Cred că, sigur, și Comisia are un rol de jucat. Aici nu pot eu să acționez în locul Comisiei. Comisia ne-a promis un pachet uh, privitor la mobilitate și o să vedem, da, cu dumpingul și alte fenomene, o să vedem ce ne va propune ea. În legătură cu aspectul frontalier, da, noi suntem o economie care depinde de vecini și e foarte bine pentru noi, pentru țările frontaliere și așa mai departe. Însă, știu foarte bine că există încă probleme, mai ales în ce privește so securitatea socială. Adesea sunt bariere, dificultăți care apar când uh, se îmbolnăvește cineva și o parte a vieții sale a, a lucrat în altă țară. Aici cred că are și Europa rolul său de jucat, mai ales aici. Poate rezolva ea problemele în interesul și al mobilității, dar și al salariaților, ei înșiși. Cam atât și mulțumesc, cred că am reușit totuși să... A, cu politica familiei, am spus totuși că politica familială trebuie încurajată, să vedem că pe plan bugetar să nu se taie din acest buget, dar cred că politica de familie ține totuși de competența națională. Fiecare țară are politica sa în acest domeniu. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru această discuție intensă în care ați dat dovadă de prezență. Discuție care ne-a demonstrat, cred că, că suntem foarte interesați de proiectele dumneavoastră pentru următoarele șase luni. Cred că vă veți bucura de sprijinul comisiei noastre, care va urmări de aproape ce se întâmplă în, acești, în aceste șase luni. Cred că mâine ne vom întâlni din nou, chiar și la, da, după trei luni vom profita de ocazie pentru a avea o nouă dezbatere cu dumneavoastră ce anume s-a conturat din uh, inițiativele dumneavoastră. Vă mulțumesc din nou pentru prezență și, după cum am spus, ne vom reîntâlni mâine. Vă mulțumesc! Dragi colegi, dragi colegi, după cum v-am spus, dinainte de, de dimineață vom schimba puțin uh, rolul, uh, rolurile. Eu trebuie să merg la reuniunea informală a Consiliului EBSCO și nu aș dori să mă furișez uh, în secret însă această întâlnire, ci aș dori să, mulțu- să mulțumesc tuturor angajaților de la secretariat, să mulțumesc și interpreților toate cele bune din partea mea și o vacanță cât mai plăcută. Okay, uh, we'll proceed. Vom trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. Competențele necesare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, o temă pe care am discutat-o de altfel și cu ministrul din Luxemburg. Este vorba de prima examinare a proiectului de raport privind politicile în materie de competențe pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și încep prin a da cuvântul raportorului lui Mare Chiura. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. în introducere. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru că au acceptat să-mi acordă mie acest uh, dosar care se referă la combaterea șomajului în rândul tinerilor. După, după cum a spus deja președinta, am început deja această discuție prin intermediul schimbului de opinii cu președinția luxemburgheză și sper că președinția luxemburgheză va furniza rezultate importante pentru noi. Șomajul extins în rândul tinerilor reprezintă o amenințare pentru viitorul social în Europa. Eu sunt convins că o politică orientată în mod adecvat care dispune de instrumentele necesare de consolidare a competențelor ar putea îmbunătăți situația. În proiectul meu de raport insist asupra unui număr de factori care, din punctul meu de vedere, sunt importanți pentru a asigura o eficacitate a politicilor pentru competențele tinerilor. Cooperare, participare și parteneriatul sunt cuvinte cheie. E nevoie de o mai de o mai bună cooperare între sistemul educațional și domeniul de afaceri. Tinerii trebuie să se implice mai mult, la fel cum trebuie să se implice mai mult și um, grupurile de interese care reprezintă interesele tinerilor și accesul acestora pe piața muncii. Antreprenoriatul și întreprinderile mici și mijlocii sunt vectori esențiali în crearea de locuri de muncă. Cred că ar trebui să permitem tinerilor să-și uh, să-și uh, constituie propriile întreprinderi și promovarea antreprenoriatului, cred că este o mare sarcină care revine instituțiilor publice și mass mediei. Dacă toate aceste acțiuni se desfășoară în mod corect, tinerii vor putea să și în propriile mâini viitorul carierelor. O altă provocare este reprezentată de îmbunătățirea competențelor Cred, din punctul meu de vedere, cred că nu există, nu se folosește suficient de mult sistemul uh, educațional dual pentru că este nevoie de o mai bună experiență de muncă, o mai bună orientare din punctul de vedere al carierei profesionale a tinerilor sper că garanția pentru tineri va reprezenta un uh, cadru util din punctul de vedere al competențelor. Discutând despre competențe, nu ar trebui să pierdem din vedere și alte grupuri sociale, pentru că competențele nu sunt importante doar pentru tineri. Centrele de consiliere profesională, centrele de plasare pe piața muncii ar trebui să dispună de resursele necesare, de instrumentele necesare, de cunoștințele necesare care să le permită o abordare cât mai uh, inteligentă uh, față de deciziile pentru planificarea carierei practici de recrutare rigidă din partea întreprinderilor asfixiază, de fapt, uh, piața muncii. Un alt element uh, important este egalitatea de șansă și aș dori să insist puțin asupra acestui domeniu. Sprijinirea unor grup, uh, grupuri neprivilegiate, cum ar fi familiile care trăiesc în sărăcie, cum ar fi imigranții sau tinerii care au dizabilități, trebuie să devină o prioritate. Toate aceste grupuri trebuie să aibă acces la consiliere profesională și la piața muncii, un lucru care este în interesul societății în general. Și aș dori să mai amintesc o, o chestiune. Tinerii care intră pe piața muncii în acest uh, uh moment, așa, fac parte din așa numită generație Y. O generație care a crescut în uh, paralel cu revoluția tehnologică, ceea ce înseamnă că se diferențiază în mod radical față de generațiile din trecut. Din tocmai de aceea nu am reușit să înțelegem în totalitate potențialul uh, adus de această nouă generație, generația Y. Cred că ar trebui să ușurăm situația pentru angajatori pentru a recunoaște și a folosi la maxim potențialul uh, noii generații. Asta cu nerăbdare sugestii și propuneri din partea colegilor, pentru că mi-aș dori ca și alți membri să contribuie, ca experiența altor membri acestor, acestei comisii să îmbogățească acest raport, pentru că doar așa vom reuși să definim cât mai bine strategia de care avem nevoie. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 8 septembrie și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Flora. Trec direct la raportorii din umbra. Uh, din partea socialiștilor și democraților, doamna cum, uh, cum pulam natri de cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba finlandeză, deci vă rog să vă puneți căștila. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a amânat termenul de depunere a amendamentelor până luna septembrie, pentru că ar fi fost păcat dacă ne-am fi grăbit să le depunem în uh, luna iulie. În luna iulie, în Finlanda, toată lumea pleacă în uh, concediu și uh, mă bucură faptul că avem acum timpul necesar pentru a discuta cu ceilalți raportori din umbră și pentru a căuta un consens. Expunerea de motive acestui raport, trebuie să recunosc că este mai bună decât textul uh, raportului. Citind acest, uh, textul raportului, am impresia că mesajul pe care îl transmitem tinerilor este că, de fapt, nu au competențe. Pe de altă parte, expunerea de motive spune foarte clar că există 5 uh, milioane de tineri fără un loc de muncă și, în același timp, 2 milioane de locuri de muncă disponibile și uh, reiese cumva în urma acestei prezentări că aceste locuri de muncă nu sunt ocupate datorită lipsei de competențe în rândul tinerilor. Cred că ar trebui să insistăm mai mult asupra fa- faptului că recesiunea economică a cauzat uh, un șomaj atât de mare în rândul tinerilor și cred că ar, ar, fi trebuit să discutăm și cu domnul Schmidt despre cum putem crea locuri de Pentru că dacă plecăm de la premisa că tinerilor le lipsesc competențele necesare, ignorăm, de exemplu, faptul că foarte mulți uh, tineri cu studii superioare nu găsesc un loc de lucru. Trebuie să știm care ne sunt așteptările din partea sistemului uh, educațional și din partea pregătirii profesionale a tinerilor. Pentru că ar trebui să îi pregătim pe tineri nu doar pentru un loc de muncă într-o întreprindere, într-un domeniu. Nu trebuie să îi specializăm prea mult, ci să le oferim o educație cât mai generală. Din zona în care, din care vin eu, este posibil ca o mie de oameni să-și piardă locuri de muncă în urma unei decizii, peste noapte, în urma unei decizii luate de o companie ca Microsoft sau Nokia. Este evident că educația și uh, competențele trebuie să fie primul lucru uh, decis de noi înainte de a începe să-i uh, criticăm pe tineri. Cred că raportorul are dreptate în momentul în care face trimiterea la grupurile, asociațiile care reprezintă interesele tinerilor. Are dreptate de asemenea în momentul în care cere ca și angajatorii și consilierii profesionali să dispună de competențele necesare este importantă și trimiterea la grupurile vulnerabile care au dificultăți mai mari de a se integra, integra pe piața muncii. Antreprenoriatul, din punctul meu de vedere, este o idee foarte bună pentru a reuși să te ocupa, să îți creezi propriul tău loc de muncă. Însă, în urma acestui text, nu prea înțeleg cum poate o persoană să învețe ce înseamnă antreprenoriatul după 45 de ani. Nu contează dacă ai un loc de muncă sau ești uh, un lucrător independent, toate tipurile de muncă au o valoare egală. Antreprenoriatul se poate manifesta în foarte multe domenii, de la grădiniță la școlile primare până la nivelurile de educație superioară. Există diferite posibilități de a te pregăti pentru piața muncii. Apoi, într-o, într-un anumit punct, este amintită cooperarea. Însă, partenerii sociali nu sunt amintiți în întregul text, un element care lipsește cred că trebuie să discutăm despre o colaborare cât mai cuprinzătoare, pentru că aceasta este deosebit de importantă pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor și pentru garanțiile pe care le oferim tinerilor. Aceste, aceste lucruri nu vor putea funcționa dacă nu vom implica întreaga societate. În Finlanda există exemple foarte bune care ne demonstrează cât de bine poate fi combătut șomajul în rândul tinerilor dacă întreaga societate se implică. Vă mulțumesc. Iana Sipnas, acum din partea ECR-ului, are cuvântul. Musím povedať, a nie len, že ide o veľmi dôležitú tému a preto je dôležité sa touto témou zaoberať, ale mne sa páči aj samotné spracovanie tejto iniciatívnej správy. Uh,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 Voi continua în franceză atunci. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte important. E o temă foarte importantă, tocmai de aceea raportul este important. Vreau să-i mulțumesc pentru că îmi place perspectiva pe care o prezintă în raportul său. Am câteva comentarii, e drept. În primul și în primul rând, utilizarea generației Y acestui concept nu știu dacă conceptul este exact definit în momentul de față, nu știu dacă vorbim despre generația anilor 80 sau a anilor 90, deci dacă e să păstrăm conceptul acesta în text, ar fi bine să verificăm uh, definiția sa. Da, acesta a fost primul comentariu. În al doilea rând, n-ar fi rău uh, din perspectiva mea, să vorbim de asemenea și despre consilieri. Consilierii uh, care ar trebui să-i ajute pe tinerii din școli să își aleagă o carieră profesională. Apoi, cum în Slovacia sunt, uh, mă ocup de politica educației, de educație, consider că e important să subliniem importanța calității profesorilor și a educatorilor. E important ca profesorii să fie într-adevăr bine pregătiți pentru ca la rândul lor să pregătească bine generațiile viitoare. Un al patrulea comentariu acum ar fi bine ca pe parcursul studiilor elevii să aibă posibilitatea de a schimba uh, filiera pe care uh, au uh, ales-o într-o primă fază. Dacă prima alegere în domeniul acesta al educației a fost una greșită, n-ar trebui să li se uh, restrângă uh, copiilor posibilitatea de a face o schimbare ce s-a întâmplat în Slovacia. S-a, s-a adoptat de curând o lege prin care, practic, acest drept este răpit uh, copiilor. Odată ce o filieră de învățământ a fost aleasă, aceasta nu mai poate fi schimbată. N-ar trebui să se întâmple așa ceva la nivel european. Apoi, e important să vorbim și despre tinerii cu handicap. Poate că voi depune amendamente pe tema aceasta. Cred că ar trebui să vorbim despre capacitatea, nu lipsa de abilități a acestor persoane. E clar că tinerii cu handicap uh, pot să facă multe alte lucruri și trebuie să fie încurajați în acest sens. Acestea au fost comentariile mele. În orice caz, uh, felicitări pentru acest raport. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc floor is yours. Domnul Șambon, numele Alda. Eu mi asocio a la... Mulțumesc, mă asociez, asociez și eu felicitărilor uh, către domnul Plura. Cred că textul său este unul echilibrat, care sublinează aspectele importante și cred că este este, nu, nu conține nimic în plus și conține lucruri de calitate. Poate, eventual, îi lipsesc uh, câteva mărunțișuri, dar mai ales uh, propuneri practice ar fi trebuit poate analizate mai în detaliu. Și cu asta anunț puțin amendamentele pe care le voi face, care nu vor fi uh, de înlocuire, de substituire, ci sugestii, de însoțire, de completare. Eu cred că trebuie să ținem cont și că, de faptul că atunci când vorbim de șomaj și șomajul tinerilor, vorbim deci de populația tânără. Și trebuie să ă, ne gândim că practic sunt ă, măcar trei tipuri de grupuri asupra cărora am putea să ne concentrăm cu problema competențelor. În primul rând, tinerii care sunt studenți, adică în viitor vor intra pe piața muncii și va trebui să evităm să nu devină viitor șomeri. Apoi, tineri care sunt muncitori, lucrători. Unii din ei se află în șomaj și alții uh, muncesc. Eu cred că fiecare din aceste grupuri trebuie să se bucure de o atenție specifică. Și din nefericire, pentru anumite țări sau zone ale Europei, dar zone extinse, poate chiar și în nord, în zonele, în centrurile industriale, aș mai adăuga și fenomenul nici-nici, adică persoanele care au abandonat educația prea timpuriu care au întâlnit un mod de a câștiga uh, bani rapizi cu locuri de muncă cu uh, slabă valoare adăugată. N-au nici măcar câteodată educația de bază de cetățeni și nici nu au capacitatea și cunoștințele de a-și găsi un loc de muncă în această epocă de post-criză. Deci ar fi practic patru grupuri pe care să ne concentrăm atenția, cu politici specifice. Uh, de exemplu, grupul studenților. Asta e un caz clasic, evocat de multe ori. Deci trebuie făcut un studiu rațional, să vedem uh, ce tip de locuri de muncă cere societatea, care e cererea și apoi care este legătura dintre studiile de orice nivel sau, sau formare profesională și așa mai departe deci asta pe de-o parte și pe de altă parte uh, viața productivă cu etape intermediare și așa mai departe. Dar există experiențe, dar trebuie să profităm de pe urma lor. Deci trebuie să fim mai eficienți, mai exigenți și în sectorul public și în sectorul privat. să nu ă, mizăm doar pe contracte de câteva luni cu mână de lucru ieftină. Nu, trebuie să evităm această situație. Ca într-adevăr să găsim o punte cu dezvoltarea unor competențe ă, care să permită tânărului să găsească o muncă și să profite de toate oportunitățile. Apoi, cum spuneam, persoanele care se află în șomaj, soluția trebuie să fie pentru ele formarea continuă, da? pentru cei care au deja un loc de muncă, dar cei care sunt șomeri sunt unii care au beneficiat de o formare, dar este învechită, e insuficientă aici. Cred că va trebui să găsim niște sisteme prin care să compensăm această lipsă de formare și de educație. și asta prin uh, un uh, training uh, permanent și pentru, pentru viața productivă. Și spun asta că, și lui să se gândească la un subiect care ne preocupă, e foarte crudă situația acestora, acestor lăsați pe din afară, marginalii, marginalizații, tinerii fără speranță, fără resurse, acești nici, nici, nici resurse de civilizație, nici umane. Nici măcar știu, nici măcar nu știu uh, spre ce for, uh, formare să se îndrepte. Eu aș crede că trebuie să creăm în Europa un fond de reinserție acestor persoane ca cetățeni, pentru că ei au nevoie ca în faza lor de adaptare, de recuperare, din marginalizare, să beneficieze de o educație de bază, chiar dacă sunt de 20, 21, 22 de ani. Ă, acești oameni nu au fost formați ca cetățeni, în ciuda voințelor de multe ori. Deci, în primul rând, ca să fii bun lucrător, trebuie să fii un bun cetățean. Și închei. Există și problema celor care au beneficiat de formare, dar nu găsesc un loc de muncă. de exemplu, în Spania, problema celor care vor să devină avocați. Aici va trebui să se consolideze mobilitatea cu faimosul Erasmus profesional și să nu uităm să avem ca instrument pentru lucrătorii care nu-și uh, potrivesc uh, competențele cu un loc de muncă, formarea uh, și învățarea de limbi străine, că trebuie să se deschidă piețe europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Există un reprezentant din partea GUE. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău, numele meu nu este în fața mea. Aș dori să mulțumesc raport, raportorului pentru acest uh, proiect de text, care conține câteva elemente importante. Apelul în sensul creării unui parteneriat mai uh, strâns, o colaborare mai bună cu organizațiile de tineret, concentrarea pe uh, ucenicii uh, de calitate înaltă, însă mi se pare că acest raport insistă prea mult asupra rolului pe care ar putea să aibă antreprenoriatul în reducerea șomajului în rândul tinerilor, Cred că, într-adevăr, antreprenoriatul poate avea un rol, însă în situația actuală cu milioane de tineri în șomaj, cred că eforturile noastre ar trebui să meargă înspre stimularea economiei și crearea de noi locuri de muncă. Cred că există și învățăminte pozitive pe care le putem trage în ceea ce privește combaterea șomajului. În, uh, din studiul publicat în martie acest an în Danemarca, de exemplu, uh, rolul important al unei uh, plase de siguranță puternice, socială, uh, anticiparea competențelor necesare pe, pe viitor și cred că am putea să folosim de oportunitatea reprezentată de acest raport pentru a evalua impactul garanției pentru tineri să vedem dacă poate fi îmbunătățită, pentru că în Irlanda avem situație inexplicabilă în care, în acest moment, uh, guvernul uh, obligă ucenicii să plătească uh, dinainte taxe de până la 1400 de euro pentru a participa la diferite cursuri de pregătire, ceea ce determină pe foarte mulți tineri să renunțe la aceste la, la ucenicile respective și să redevină șomeri. Deci, cred că merită să analizăm garanția pentru tineri, pentru, tiner pentru a vedea cum o putem îmbunătăți. Cred că guvernul irlandez ar putea găsi alte surse de finanțare pentru a renunța la comisioanele respective, însă nu face acest lucru. Uh, în același timp, ar trebui să spunem foarte clar că această garanție ar trebui să fie folosită pentru a asigura că tinerii au uh, acces la pregătire profesională, la ucenicii și că acestea nu trebuie să fie supuse unor uh, taxe. Mulțumesc. Jill Lambert are acum cuvântul din partea verzilor. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru acest uh, raport care conține multe elemente utile, de exemplu, recunoașterea uh, faptului că trebuie să combatem uh, discriminarea. Oamenii întotdeauna se referă la situația din propriul stat membru. Dacă ești un uh, tânăr dintr-un grup etnic, faci parte dintr-un grup etnic, în Londra, probabil că ai șanse mult mai reduse să găsești un loc de muncă. După cum a spus uh, raportorul, posibilitățile de ocupare a tinerilor cu dizabilități cred că reprezintă o problemă. Deci, poate ar trebui să uh, mergem mai departe, nu doar să atragem atenția asupra problemelor, ci să spunem ce trebuie să facem pentru a ne asigura că accesul la competențe, la pregătire profesională, la dezvoltare profesională sunt prezente. Un alt aspect uh, subestimat, un lucru amintit și de uh, ministrul luxemburghez, se referă la Uh, competențele generale, nu la cele foarte specifice, pentru că competențele necesare la un loc de muncă sunt mult mai largi, așa cum a spus și raportorul referindu-se la generația Y. Aceste competențe generale se referă la posibilitatea de a lucra în mod uh, cooperativ, creativ, uh, sunt competențe Uh, sub, uh, subestimate până acum. Și apoi procesul de evaluare a competențelor deținute, de fapt, de tineri, dar pentru care nu au o bucată de hârtie, o diplomă și apoi gama de competențe necesare. Săptămâna trecută am discutat despre locurile de muncă verzi, în care am discutat despre tipurile diferite de competențe, cele generice, cele specifice și așa mai departe. but for how you actually do the skills anticipation. Și cât de important este să anticipezi care vor fi competențele necesare am, a reșit acest lucru în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu cei care lucrează cu tinerii. Deseori, uh, tinerii obțin o diplomă, dar acest lucru nu le garantează găsirea unui loc de muncă. Și sunt de acord că nu doar autoritățile locale și regionale trebuie să se implice, dar și partenerii sociali Salut uh, accentul pus pe acumularea de experiență, pentru că am întâlnit foarte mulți tineri care au competențele necesare, trec printr-un interviu, însă nu au experiența necesară care să le permită să ocupe locul de muncă respectiv. Poate putem îmbunătăți uh, formularea aliniatului respectiv. În același timp, cred că ar trebui să recunoaștem problemele care există în investițiile în, uh, în primii ani, pentru că angajatorii poate nu caută competențe care pot fi acumulate când ai 16-18 ani. Uh, sunt ani în care uh, eventual obții alte competențe lingvistice, sociale și așa mai departe și investițiile uh, timpurii și în, cop- în copii sunt uh, deosebit de importante. Și o ultimă remarcă, discutăm foarte mult de antreprenori, antreprenoriat. Cred că ar trebui să ne asigurăm că pregătirea profesională conexă se referă și la drepturile muncii, să înțelegi ce înseamnă să angajezi pe cineva în calitate de uh, patron al unei afaceri, pentru că deseori aceste elemente nu sunt cunoscute. Mulțumesc! Mulțumesc. Laura Agea din partea STD. Ringraziamenti per, per l'ottimo lavoro fatto eh, dal... Și eu mulțumesc uh, colegului raportor cu care cu siguranță vom avea plăcerea să mai colaborăm și îmi permit câteva observații, cred eu, fundamentale. Când vorbim despre competențe și despre rolul formării, al educației pentru ca să avem tineri care sau adolescenți care știu ce vor să facă atunci când vor fi mari și să-și uh, să aibă oportunități pentru propriul viitor, dar uh, garantând uh, accesul la o educație de calitate și gratuită copiilor, vom putea într-adevăr să avem tineri care să beneficieze de competențele necesare ca să devină apoi adulți care să își traduc în realitate propriile aspirații. Din păcate, mă refer aici la propria mea țară, unde pur și simplu distruge modelul uh, educativ italian, Din păcate, în loc uh, ca tânărul să fie în centrul procesului educativ, autoritățile naționale și regionale distrug uh, procesul educativ uh, și drepturile nu doar al celor formați, ci și ale, ale formatorilor. Deci trebuie să acordăm atenție asupra modului în care modelele educative pot contribui la formarea tinerilor. Un alt aspect suntem foarte de acord cu utilizarea fondurilor europene în mod eficient pentru a ajuta pe tineri. Importanța de a informa tinerilor și de a le da competențe pentru a solicita accesul la fonduri, că procedura este adesea complicată și mulți tineri nu pot avea acces la aceste fonduri. Dar haideți să monitorizăm atent lucrurile, să informăm cetățenii, să le dăm într-adevăr ocazia să profite de oportunități. În toate regiunile Italiei există un ghișeu care trebuie să, ar trebui să informeze tinerii care doresc să aibă acces la fonduri ca să aibă oportunități, dar adesea se întâmplă că nu avem personal care să fie format pentru asta. Deci, iată, încă din start există o eroare și apoi efectele se fac văzute în faptul că tinerii nu au acces la fonduri. Să ne gândim și la o eficientizare a procesului, să scăpăm de povara birocratică, să facilităm accesul la creditare. Uh, un tânăr, un tânăr poate avea o idee bună, dar când e vorba de credite pentru a o pune în practică, câte instituții de credit acordă acest credit sau câte garanții uh, cer O grămadă. Și nu toți tinerii au din start resursele ca să poată avea acces la credit aș dori să existe și ideea de crowdfunding ca oportunitate pentru tineri. Să creăm această rețea care să susțină ideile bune ale tinerilor. Deci, pentru mine e o cerere importantă, o să facem o diferențiere între categoriile de tineri. Ca să încercăm să ajungem mai repede la soluții. Definiția asta de generația Y, mie, sincer vorbind, nu-mi place. Cred că rolul nostru al legiuitorilor europeni trebuie să fie cel de a uh, proteja tinerii și de a le oferi oportunitatea și dreptul sfânt de a-și realiza propriile aspirații. Deci sau dăm o definiție mai clară, mai specifică, sau uh, eliminăm acest termen și oferim o soluție. Thank you to the shadows. Now five... Vă mulțumesc. Acestea, aceștia au fost raportorii din umbră. Există cinci persoane care s-au înscris la cuvânt. Vă rog să vorbiți nu mai mult de un minut, pentru că mai avem uh, un subiect pe ordinea de zi, prin urmare avem nevoie de timp pentru a-l trata și pe acesta. Domnule Martin, sunteți raportor din umbră? Mulțumesc, ne-ați uitat din nou. Pe scurt, în momentul în care un sistem economic uh, eșuează, în momentul în care uh, o societate eșuează, bineînțeles, uh, tinerii sunt cei mai vulnerabili și asta se întâmplă în Europa în momentul de față. Cu ministrul uh, muncii din Luxemburg, ne-am dat seama că nu mai prea știm cine sunt tinerii, practic. În trecut eram uh, tineri de la 15 la 25 de ani, după aceea vârsta s-a prelungit până la 30 de ani și se prea poate ca în curând să ajungem uh, să vorbim despre tineri care au până la 40 de ani. Deci, iată, vom ajunge să avem uh, o o societate întreagă formată din tineri, adică șomeri care nu au nicio șansă să-și găsească un loc de muncă. Dar cu toate acestea, în acest uh, text pe care îl discutăm acum există aspecte interesante, altele deloc. Ceea ce privește parteneriatul în domeniul social, dați-mi voie să vă dau uh, exemplu francez. Francez, 35 de miliarde de euro sunt alocate acestui domeniu în Franța. Dar cu cât, bani, cu cât investim mai mulți bani în acest uh, domeniu, cu atât numărul de șomeri crește. Dar banii nu-s pierduți, pentru că există organizații care îi folosesc uh, foarte bine. Deci, uh, e clar că genul acesta, sistemul deja există nu funcționează, ar trebui să deș- uh, descentralizăm totul. După aceea, IMM-urile și spiritul antreprenoriar uh, pre, cele scrise pe tema aceasta în raport mi se par uh, pertinente. Este un aspect interesant pentru noi. Avem nevoie de antreprenori pentru ca uh, locurile de muncă să fie create. După aceea, ucenicia. Poate că n-ar trebui să mm, neglijăm ideea schimbului de informații, până la urmă, de cunoștință între cei uh, în vârstă și nou, uh, noi angajați care, mai, care sunt mai tineri. Și transmiterea aceasta de informații și cunoștință ar fi importantă. După aceea, un ministru al uh, muncii spunea că rolul său este acela de a gestiona eșecul învățământului. Ei, cred că uh, nu-i departe de realitate această afirmație, deci educația este importantă și în acest uh, context. După aceea, domnul Rocard, vă amintiți de el, uh, spunea că nu putem aduce în Europa toți săracii din restul lumii și cred că această afirmație n-ar trebui să fie dată uitării, pentru că, într-adevăr, nu ne permitem lucrurile acestea. După aceea, mai există câteva idei, idei uh, care mi se par uh, interesante și pe care cu siguranță le vom negocia cu raportorul. Deci, domnule raportor, vă mulțumesc mult, vom încerca să negociem cu dumneavoastră. Mulțumim, domnule Marte, Trecem acum la intervențiile colegilor. Și anume, începe doamna Moran Șachie. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest text foarte bun, care se concentrează pe subiectul în sine. Este vorba despre competențele pentru combaterea șomajului. Nu vorbim aici despre șomaj, ci despre competențele necesare pentru combaterea șomajului. Aceasta este tema acestui raport. Asta pentru a răspunde primului coleg care a intervenit. Câteva comentarii. În primul și în primul rând, competențele necesită până la urmă, în, înainte de toate, o schimbare a manierului în care sunt transmise cunoștințele. Educația trebuie să se concentreze uh, în momentul de față pe transmiterea de competențe. Deci e clar că sistemul educației trebuie să se schimbe peste tot. După aceea, în al doilea rând, este nevoie de crearea de uh, liste de competențe în toate uh, profesiile sau pentru toate profesiile. E nevoie tocmai de aceea de crearea unor planuri strategice cu privire la uh, capacitățile care trebuie să fie furnizate și care trebuie să fie uh, deținute până la urmă de cel care aspiră la un loc de muncă, respectiva profesie. Ce se întâmplă în momentul de față? Experiența este esențială. Trebuie să schimbăm această paradigmă. Uh, promovând competențele, putem lăsa la o parte experiența care dezavantajează atât de mulți tineri. După aceea, competențele formale inform- și informale sunt import- uh, importante. Există competențe care pot fi obținute altundeva decât la școală și acestea sunt, uh, trebuie să fie sublinate. După aceea, mobilitatea între filiere, un lucru menționat de una, unul dintre raportorii din umbră, profesională, într-adevăr, este uh, este importantă. După aceea, mobilitatea profesională și trebuie să meargă mână în mână până la urmă cu mobilitatea geografică. Din păcate, în momentul de față există o mare legătură între șomaj și lipsa de mobilitate. Deci, pentru a, tot ce putem face pentru a uh, sprijini competențele și pentru a sprijini mobilitatea ne vor ajuta să combatem uh, șomajul. Mulțumim, domnul Hetman. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce pot să spun într-un minut? Vă felicit, stimate domnule raportor. Abordarea dumneavoastră este una foarte complexă Există mari provocări legate de faptul că, până la urmă, competențele tinerilor nu au nimic de a face cu competențele necesare pe piața muncii în momentul de față. Voi depune amendamente nu doar pentru a modifica textul raportului, ci și pentru a sublinia aspecte noi. Spre exemplu, voi vorbi despre diferitele instrumente care pot fi folosite uh, despre competențele digitale, dar, bineînțeles, toate amendamentele mele uh, vor fi discutate cu raportorul. Dacă îmi permiteți să-mi depășesc timpul, aș spune că uh, toate competențele sunt necesare nu în teorie, ci în practică. Tinerii pot avea succes doar dacă au experiență în domeniul afacerilor Dacă vrei să lucrezi la birou, atunci trebuie să lucrezi la birou. Dacă vrei să fii mecanic, uh, trebuie să lucrezi într-o fa- fabrică. Deci competențele se obțin la locul de muncă și experiența se obține la locul de muncă. De asemenea, uh, propunerile reco- uh, raportorului, îmi cer scuze, privind educația sunt interesante. Din păcate însă spiritul antreprenorial nu prea poate fi uh, predat la școală pentru că sunt prea puțini profesori uh, antreprenori în școlile noastre care i-ar putea învăța pe copii ce să facă. Mulțumim, doamna Sodrova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi concentra pe subiectul care reprezintă esența acestui raport și anume utilizarea competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Politicile privind competențele țin de o grada statelor membre. Diferitele state membre folosesc uh, educația pentru a găsi uh, soluțiile necesare pentru promovarea competențelor și tot uh, pe baza educației până la urmă se descoperă și uh, competențele necesare pentru reducerea uh, șomajului. Doar 5-6% dintre absolvenții din Republica Cehă sunt șomeri Amploiabilitatea uh, absolvenților este considerată de către universitățile din Cehia ca fiind un element cheie care până la urmă justifică finanțarea acordată învățământului superior. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Raportul domniei sare reprezintă o bună bază o bază care, bineînțeles, poate fi îmbunătățită. Dar mai avem un raport pe tema competențelor antreprenoriale care merge mână în mână cu acest raport. Pentru că uh, competențele antreprenoriale sunt esențiale pentru combaterea uh, șomajului în rândul tinerilor. Mulțumim, domnul Bașie. Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc pentru raportor, uh, raportorului pentru uh, eforturile depuse pe marginea acestui raport. Trebuie să ținem cont de faptul că statele membre au responsabilitatea de a crea și de a pune în aplicare politici uh, privind combaterea șomajului în rândul tinerilor. Dar cu toate acestea sunt încântată de raport în ansamblul său. În uh, Regatul Unit, numărul de șomeri uh, tineri a scăzut anul trecut, în ultimul an, cu 150 de mii. Asta nu s-a fi întâmplat fără multe dintre uh, recomandările incluse în acest raport. Domnul raportor spune uh, pe bună dreptate că IMM-urile sunt esențiale pentru crearea de locuri de muncă. De asemenea, reducerea costurilor administrative pentru uh, înființarea de IMM-uri este importantă. Ca om de afaceri care a crescut, a născut din cenușă și care a angajat o mulțime de tineri, recunosc că antreprenorii sunt esențiali pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, sunt de acord că împreună cu mass media și companiile, statele membre sunt obligate să promoveze spiritul antreprenorial. Eu cred că trebuie să facem mai mult în Europa pentru a încuraja de asemenea antreprenorii femei. Uh, în Statele Unite, cifrele arată că din 2008 încoace, companiile înființate de femei au creat mult mai multe locuri de muncă decât companiile înființate de bărbați. Uh, raportorul vorbește despre generația Y în raportul său. Această generație a cunoscut un grad de egalitate între sexe nemai întâlnit altă în, în trecut. Prin urmare, tinerii trebuie să folosească aceste oportunități pentru a promova uh, creșterea economică. În raportul acesta se pune um, accent pe antreprenoriat, uh, pe ucenicii. În uh, statul meu s-au creat peste 1.800.000 de posturi de ucenic uh, în ultimii trei ani și sperăm ca în următorii trei ani să fie uh, create încă 3 milioane de astfel de locuri de ucenic. Asta va fi esențial pentru crearea acelei uh, legături între competențe și uh, piața muncii și, bineînțeles, va duce la creșterea pe termen lung, creșterea economică. Mulțumim. Domnule Plura, dacă doriți, puteți și dumneavoastră să interveniți pentru a rezuma dezbaterea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, care au făcut comentarii, care și-au dat silința de a analiza în detaliu proiectul de raport pe care vi-l prezint. Deoarece nu avem prea mult timp la dispoziție, nu voi încerca acum să răspund tuturor celor uh, care au intervenit. Vreau doar să spun că cele spuse de dumneavoastră arată cât se poate de clar că, iată, avem posibilitatea de a colabora într-o manieră fructuoasă. Asta pe viitor. Există limite impuse textelor, rapoartelor și tocmai de aceea trebuie să creez prescurtări sau să mă limitez când venea vorba de explicarea anumitor uh, idei. Poate din vina aceasta au apărut unele neînțelegeri. Vorbeam despre spiritul antreprenorial ca și competență. Eu nu vreau să spun că trebuie să creăm o generație de tineri europeni antreprenori. Când vorbesc despre spiritul antreprenorial, mă refer la o serie largă de competență, printre care se numără definirea clară a obiectivelor, o evaluare clară a lucrurilor necesare pentru, ate- pentru atingerea obiectivelor, mă refer la competențele necesare pentru înțelegerea mediului în care activăm, eu consider că toate aceste ă, competențe sunt absolut esențiale pentru o mai bună funcționare a societății și pentru o mai bună utilizare a potențialului de care dispune societatea. Este, sunt esențiale dacă e ca individul să înțeleagă care este locul său pe piața muncii până la urmă. În proiectul meu de raport vreau de asemenea să atrag atenția asupra faptului că în momentul în care ne gândim la scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, nu trebuie să uităm uh, necesitatea de a înțelege bine această generație. Funcționarii, publici, ar trebui să fie capabil să poarte un dialog cu tinerii. Este vorba despre impunerea unor uh, decizii luate de un funcționar undeva în spatele ușilor închise. Funcționarul trebuie să dialogheze cu tinerii, acei tineri care poate nu întotdeauna sunt capabili să, să caute ajutorul de care au nevoie, chiar dacă acesta le este la îndemână. sper ca tinerii să nu consideră, citindu-mi raportul, că aș fi de părere că nu dețin competențele necesare, pentru că fac eforturi în acest sens, îmi dau seama. Dar cu toate acestea, statisticile de care dispunem sunt clare. Există sute de mii de tineri care nu au locuri de muncă, chiar dacă competențele și uh, formarea lor sunt de cea mai bună calitate. Vreau să le mulțumesc celor care au spus că contează în primul și în primul rând competențele practice, nu cunoștințele teoretice. Astfel poate fi uh, îmbunătățită situația tinerilor și astfel poate fi scăzută rata șomajului în rândul acestei categorii. În final, dați-mi voie să vă spun că situația tinerilor nu este aceeași în toate statele membre. Există diferențe între Finlanda, Spania, uh, statele din Europa Centrală și cele din Europa de Est. Dar ratele ridicate ale șomajului dintre aceste state până la urmă dovedesc că diferențele nu sunt chiar atât de mari între diferitele state membre. Aștept amendamentele dumneavoastră și sper că vom reuși să găsim cauzele acestei uh, provocări cu care ne confruntăm și că vom găsi și soluțiile necesare pentru depășirea acestei probleme. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi și aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Mulțumim, domnule Plura. 8 septembrie termen limită de depunere a amendamentelor. Pe 12-13 octombrie, octombrie vom discuta aceste amendamente. La cult, uh, avizul va fi adoptat pe 15 octombrie, iar uh, raportul va fi adoptat în comisia noastră pe 10 uh, noiembrie. Vreau să vă amintesc că astăzi, ziua de astăzi, este Ziua Internațională a Competențelor Tinerilor, a Abilităților Tinerilor. Vă mulțumesc, acestea fiind spuse, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul uh, FRA cu privire la exploatarea în câmpul muncii. Așa arată raportul. Este vorba despre lucrătorii din Uniunea Europeană sau care lucrează în Uniunea Europeană. Am decis să invităm Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale, FRA, să ne uh, prezinte câteva uh, fapte clare care să ne ajute să înțelegem mai bine acest raport. Dar mai întâi de toate îi vă da cuvântul domnului profesor uh, Iacudi, care reprezintă FRA respectiv Departamentul pentru Libertate și Justiție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ne-ați dat ocazia de a veni în fața dumneavoastră astăzi și de a vorbi despre cercetarea noastră, studiul nostru cu privire la exploatarea uh, acută în rândul uh, lucrătorilor. V-am prezentat, uh, v-am distribuit o prezentare în PowerPoint pe care o puteți analiza. Eu uh, îmi dau seama că ecranele sunt cam mici, dar uh, prezentarea mea practic se, pe, se bazează pe această prezentare în Power, PowerPoint. Acest uh, studiu pornește de la un uh, studiu mult mai larg care se referă la exploatarea lucrătorilor. În raportul nostru vorbim despre cetățenii europeni care pot fi exploatați când lucrează într-un stat membru, uh, cât și la cetățenii care nu fac parte din Uniunea Europeană. Deci vorbim despre toate tipurile de lucrători. Slide-ul ar trebui să se schimbe. Văd că nu, dar eu voi continua vreau să vă spun, în momentul în care discutam cu uh, angajați, am descoperit, sau cu funcționari, am descoperit că unul din cinci funcționari, fie la uh, oficiile de muncă, fie la poliție, etc., s-au uh, întâlnit cu cel puțin două cazuri de astfel de exploatare în fiecare săptămână. Deci, iată, fenomenul este larg larg răspândit, dar uh, cazurile nu sunt neapărat urmărite în justiție. Dumneavoastră vorbiți despre platforma privind uh, munca nedeclarată și raportul nostru ar trebui să vă ajute în demersurile dumneavoastră. E nevoie de o platformă europeană cât se poate declară uh, împotriva muncii nedeclarate. Ce putem vorbi despre exploatarea eh, lucrătorilor? Putem spune că acoperă mai multe domenii ale politicilor, politicile sociale, de migrație, libera circulația lucrătorilor și drepturile uh, victimelor. Pentru a înțelege exploatarea lucrătorilor, trebuie să analizăm fenomenul dintr-o perspectivă largă. Nu trebuie să ținem doar eh, de uh, Uh, să ținem cont doar de legislația privind munca, ci și de politicile sociale, de migrație, etc. Nu veți putea citi următorul slide, dar eu am constituit acest uh, tabel pentru a vă arăta că în momentul de față există circa 20 de regulamente și directive care pot fi folosite în momentul în care uh, se încearcă combaterea exploatării. Există directiva privind timpul de lucru, directiva privind uh, lucrătorii detașați, directiva privind libera circulație a cetățenilor, etc., etc. Deci, iată, complexitatea legislației europene este absolut evidentă când vine vorba despre exploatarea lucrătorilor. Dacă vorbim despre cazurile extreme de exploatare, am, am putea pune în discuție directiva privind uh, combaterea traficului de persoane sau alte acte legislative. În raportul nostru ne-am concentrat doar pe câteva uh, acte legislative, nu le-am inclus pe toate. toate cum putem include exploatarea în uh, contextul democratic și social. Aveți această piramidă aici și trebuie să înțelegem că exploatarea e un, con- un fenomen continuu, de la sclavie, la servitudine, la muncă forțată, la exploatare severă în cadrul unei relații de angajare și să ajunge până la alte tipuri de exploatare. Majoritatea acestor uh, etaje ale piramidei reprezintă practic încălcări ale codului penal. Există însă forme mai uh, ușoare de exploatare care fac obiectul codului civil sau codului muncii. Dacă ne uităm la exemplul uh, directivei privind sancțiunile împotriva angajatorilor, ne dăm seama că aceste sancțiuni uh, vizează practic aplicarea codului penal în cazuri de exploatare. Dacă vorbim despre uh, drepturile fundamentale care sunt în joc, în acest context, trebuie să ne referim la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 5 din această carte se referă la prohibiția sclaviei sau muncii forțate. Asta, bineînțeles, uh, ține și de traficul de persoane, dar să nu uităm articolul 31 din carte care se referă la condiții de muncă echitabile. Toate acestea sunt în carte, în carte și apar în uh, preambulul multor directive. Obiectivul, uh, obiectivele proiectului SELEX. Am încercat să identificăm factorii care îi pun pe um, lucrători în situație de risc și în prezentare găsiți, enumerați acești factori. Am identificat factorii pentru a ajuta instituțiile europene și statele membre în încercarea lor de a contracara fenomenul acesta. Raportul nostru vorbește, se referă și la instituțiile și cadrele în vigoare Vorbește de asemenea despre prevenție, monitorizare și accesul la justiție a victimelor. Înainte de a trece la rezultate, dați-mi voie să vă, vă vorbesc puțin despre metodologia noastră. Am organizat uh, analize în toate statele membre ale Uniunii Europene, am analizat legislația acestora, am analizat codurile penale, dar am făcut și vizite la fața locului în 21 de state membre. 616 interviuri cu experți au, făcut, au stat la baza acestui uh, raport. Am discutat cu inspectorii muncii, am discutat cu agențiile de recrutare, am uh, discutat cu organizațiile angajatorilor, dar și ale angajaților, sindicate, poliție, etc. Am colectat 217 de studii de caz din partea ex experților care se referă la cazuri severe de exploatare în, uh, a forței de muncă și am uh, creat uh, grupuri de discuție în diferite state membre pentru a colecta și mai multe dovezi sau probe. Deci, raportul pe care îl prezint eu astăzi se bazează pe cele spuse de experți, de practicieni. Ce am găsit? În primul rând, factorii de risc prevenție, monitorizare, accesul la justiție. Astfel sunt uh, uh, categorii sau acestea sunt categoriile descoperirilor noastre. noastre. Există factori de risc uh, care țin de cadrul legislativ și instituțional din statele membre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că uh, angajatorii care abuzează de angajații lor uh, nu au de ce să se teamă de urmărire în, ju- în justiție. De, exemplu, de asemenea, faptul că nu există cadru cât se poate de clar legislativ cu privire la angajarea uh, cetățenii resortisanților din statele terțe ajută de asemenea la promovarea exploatării. Uh, de asemenea, uh, instituțiile uh, polițienești sau judiciare nu prea urmăresc pe cineva care se face vinovat de așa ceva. De asemenea, există riscuri, uh, factori de risc inerente lucrătorilor. Mă refer la lucrătorii care nu cunosc limba statului în care lucrează, Mă refer la lucrătorii săraci care se simt obligați, uh, practic, să accepte situația în care se află și, de asemenea, proasta educație se transformă, de asemenea, într-un uh, factor de risc. Apoi factorul legat de locul de muncă sectorul economic în care lucrează persoana, că mai multe sectoare sunt mai expuse exploatării, cum e munca în uh, gospodării sau agricultura sau unele, unele sectoare nu sunt acoperite de uh, vigilența uh, sindicatelor și inspectorilor muncii. Vă voi da câteva exemple. Alți factori de aici sunt legate de angajatori. Am văzut exemple multiple din interviurile date cu experții. Exploatare există unde nu sunt contracte înscrise unde lucrătorii uh, care uh, pleacă să muncească în alt stat membru nu cunosc care le sunt drepturile și cum sunt dependenți de angajatori care se ocupă de cazare, masă, locuința angajaților. Uh, tot, tot acești factori înseamnă un risc înalt de exploatare. Vedeți în raport noi am uh, întrebat experții ce credeau ei că ar fi, care ar fi principal, principalii factori de risc pentru exploatare și principale cauze. Factori de risc legați de locul de muncă, uh, iată, munca într-un sector uh, mai expus exploatării, munca în izolare, cu puține contacte cu oamenii din afară, de exemplu la ferme, în locuri izolate, îndepărtate, sau munca într-o gospodărie și apoi situații precare de angajare. De exemplu, contracte fictive de autoangajare când de fapt oamenii lucrează pentru alții, dar sunt exploatați prin contracte fictive. Sectoarele economice identificate de expres ca fiind cele mai expuse exploatării, poate aici câteva surprize, nu, nu sunt surprize, agricultură, silvicultură, pescuitul, construcții, activități de servicii în alimentație și cazare, munca în gospodării, uh, activitatea uh, în domeniul fabricației. Aici, domeniul manufacturier, bine, sigur, asta uh, înseamnă și că există factorul inspecțiilor aici. Sunt mai multe inspecții în domeniul manufacturier decât în domeniul agricol. Vom face și un, vom elabora un document în acest sens cei care sunt interesați la situația, de situația la nivel național vor găsi surse, o sursă de informație bogată aici. În ce privește prevenția, acum rapid, noi am văzut că suntem puține acțiuni de prevenire specifice pentru a combate acest fenomen negativ. Să ne concentrăm asupra domeniilor specifice, cum ar fi uh, traficul uh, de natură sexuală, însă Altele, alte domenii nu, nu prea sunt cunoscute. Există însă practici promițătoare în statele membre și le-am evidențiat în raport, de exemplu, acreditarea produselor, etichetarea lor spunând că, spunându-se că a fost produse în condiții de muncă echitabile. E un standard pe care nu-l avem în întreaga Uniune Europeană, însă dispunem de el în alte părți ale lumii. Avem exemple de sindicate și servicii de susținere care încearcă să uh, ajute uh, lucrătorii vulnerabili, dar nu în toate statele membre. În ce privește monitorizarea, cercetarea noastră ne arată că nu există un mandat sau puteri legale ca inspecțiile să se poată desfășura la toate locurile de muncă. De exemplu, într-un număr de state membre, inspecțiile muncii nu pot intra în fermele private. Știm că agricultura e un uh, domeniu preferat uh, pentru exploatarea la locul de muncă. Pur și simplu nu se pot inspecta anumite ferme. Nu există acest drept. Deci o zonă foarte importantă a economiei uh, nu este supravegată. Apoi munca, gospodăria, acolo se produc multe abuzuri. Victimele, mai ales dacă sunt cetățeni din țări terțe, sunt migranții ilegali sunt uh, văzuți ca fiind uh, infractori înainte de a fi considerați ca fiind victime ale exploatării. Apoi, în ce privește monitorizarea, resursele sunt limitate în multe state membre, cu puține inspectorate ale muncii și nu se face monitorizare bine țintită. De asemenea, nu prea există o cooperare eficientă între diversele agenții ca inspecțiile să poată identifice, să identifice mai bine problemele. Apoi descoperire în ce privește accesul victimelor la justiție e aplicarea la ora actuală a legii este una foarte fragmentată și dezechilibrată de la o țară la alta. Avem o situație în care uneori cetățenii țărilor au mai multe posibilități de acces la justiție când sunt exploatați când sunt exploatați decât uh, cetățeanul acelei țări. Deci multe dezechilibre. Apoi, uh, nu avem servicii de susținere bine uh, țintite pentru victime. Situații în care, apoi, în care chiar victimele nu prea uh, sunt încurajate să denunțe cazurile de exploatare pentru că doresc să-și păstreze locurile de muncă și salariile. Deci, în încheiere, avem în general o situație, după cum ne-au informat experții, de impunitate în situația de exploatare în uh, muncă în Uniunea Europeană, nu se prea monitorizează locurile de muncă, nu prea există uh, o, o forță de poliție proactivă, apoi uh, victimele nu sunt încurajate să denunțe, deci uh, angajatorii abuzivi pot acționa cu impunitate și uh, această activitate este una profitabilă, pentru că dacă n-ar fi profitabilă, nu s-ar produce acest uh, fenomen. Deci experții ne-au spus că avem nevoie de monitorizare mai eficientă, cooperare mai bună între toate organizațiile, să ne asigurăm că lucrătorii, atât din Uniunea Europeană cât și din țări terțe, își cunosc drepturile. Avem multe legi, am spus că sunt 20 sau mai multe directive, dar trebuie puse și în practică. Și încă ceva în final cele cinci concluzii principale pe care le-am tras din raport, deși avem mai multe opinii în raport, trebuie să consolidăm cadrul penal ca, ca să protejăm drepturile lucrătorilor la condiții de muncă decente și corecte. Legea trebuie aplicată, trebuie să îmbunătățim inspecțiile locului de muncă și să uh, consolidăm cooperarea apoi să dăm putere victimelor, eh, să încurajăm victimele să denunțe cazurile de exploatare și să informăm consumatorii în legătură cu cei care vor să eh, cumpere eh, servicii într-un mod neetic. Și acest certificat despre care vorbeam poate fi o soluție. Și apoi să fie un climat de toleranță zero în toate sectoarele economice la adresa exploatării. Și în final, doamnă președinte, următoarea fază acestui proiect va fi întreprinsă în 2016 și intenționăm să intervievăm victimele, deci cei care au trecut prin forme grave de exploatare a muncii, ca să uh, vedem direct de la fața locului uh, ce informații putem obține. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, a fost foarte interesant și se potrivește exact cu domeniul nostru de competențe. Deci haideți să rămânem în contact și vom uh, uh, vegea ca acest raport să fie distribuit tuturor membrilor comisiei. E ultima noastră întâlnire înaintea verii și suntem puțin numeroși în sală, dar va fi distribuit tuturor membrilor. Și, sigur, vom rămâne în contact și vom vedea ce, ce faceți în continuare. Acestea fiind spuse, uh, dau cuvântul membrilor coordonatorul SND, Jutta Steinrück. Vă rog. Ja, ich danke der Europäischen Grundrechteagentur. Aș dori să mulțumesc uh, Agenției Europeană pentru Drepturile Fundamentale pentru acest studiu deosebit de util pentru activitatea noastră și care îmi confirmă experiențele aflate și trăite în Europa și Um, cei care afirmă că aceste controle inspecții, că inspectorii de muncă ar fi inutil, că ar fi trebuit să asiste la această prezentare. Vedem că deseori făptașii nu sunt aduși, nu sunt trași la, la răspundere, pentru că șansele că așa, că așa ceva să se întâmple sunt relativ uh, reduse și mă alătur și eu uh, cererii exprimate de dumneavoastră. Avem nevoie de mai bine organizate și mai des efectuate controle în statele membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană și statele membre au o responsabilitate din acest punct de vedere. În ciuda competențelor naționale, cred că ar trebui să creăm cadrul european necesar Parlamentul European consider că și-a făcut temele de casă. Eu m-am ocupat de un uh, aviz în ultimul mandat legislativ. Era vorba de proiectul din propria inițiativă referitor la combaterea muncii la negru, ocazia cu care ne-a referit exact la acest punct. Colegul Gheorghe Pirinski lucrează acum în trilog discutând despre platforma cum, creată pentru a combate munca nedeclarată, munca la neagră, este nevoie de sisteme interconectate de control al locul muncii și sunt de, adevăr, sunt de acord că avem nevoie de, de mai multă prevenire și cunoaștem această situație și din uh, directiva privind detașarea lucrătorilor. Este mult mai ușor să evităm asemenea situații dacă lucrătorii își cunosc drepturile și sunt informați și în limba lor maternă. Și acum am câteva întrebări. faceți trimiterea la mai multe studii din statele membre și aș dori să știu dacă puteți să ne spuneți care sunt uh, problemele specifice. Ați discutat și cu inspectori, uh, inspectorii muncii din anumite state membre și aș dori să știu care sunt experiențele lor, care sunt doleanțele lor de schimbare a cadrului de reglementare. Trebuie să reformăm uh, conceptul inspec- acestor inspecții. Mulțumesc! Mulțumesc! Monica Vana, din partea verzilor, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și pentru prezentarea acestei uh, teme deosebit de importantă uh, prin acest studiu destul de șocant. Această agenție are sediul în Viena și eu sunt vieneză și am putut să mă informez mai pe larg în legătură cu acest uh, studiu și este cunoscut faptul că Austria este cunoscută ca fiind o țară care are un nivel um, negativ, este un exemplu negativ uh, față de celelalte state membre, mai ales în ceea ce privește inspectoratele de, uh, care se ocupă de aceste controle Acest studiu ne demonstrează că în centrul Europei se regăsesc în continuare forme grave de exploatare într-un mod cotidian. Este un lucru care ar trebui să ne alarmeze și să ne dovedească că trebuie să trecem la acțiuni și acest lucru nu doar aici în comisia noastră, și în mai multe comisii parlamentare. Deci cred că ar trebui să trecem la acțiuni în mai multe comisii pentru a ajunge într-adevăr la evitarea exploatării în domeniul muncii. Pentru comisia noastră cred că sunt relevante mai multe puncte, perioada maximă, timpul maxim de, de lucru, Uh, salariu minim, uh, flexibilitatea, mobilitatea lucrătorilor. Trebuie să țină seama de dimensiunea externă a imigranților care vin în Europa, dar și de dimensiunea mobilității interne a cetățenilor europeni. Eu am fost de-a dreptul uh, șocantă, pentru că am văzut că nu există o diferență între exploatarea imigranților care au sosit din exterior în Europa și exploatarea lucrătorilor care sunt cetățeni uh, europeni. Deci vedem cât de departe suntem de o Europa într-adevăr solidară și că Carta, drept, Carta Drepturilor Fundamentale este călcată în picioare în fiecare zi și cred că mai avem foarte multe lucruri de, de făcut din acest punct de vedere, nu doar pe plan european, dar și în uh, statele membre, pentru că pentru că este o temă de care în mod urgent trebuie să se ocupe statele membre. Vă mulțumesc, doamna Zdanoca. Yes, thank you. I also would like Vă mulțumesc. And first of all to pay attention to Aș dori să mă refer la afirmația dumneavoastră Uh, surprinzătoare pentru mine, potrivit cărea lucrătorii străini, uh, imigranții au acces mai bun la justiție în asemenea cazuri decât cetățenii europeni. Ați putea să ne explicați cum se ajunge la această situație sau cum ați ajuns la această concluzie? Pentru că mie mi se pare că lucrurile ar trebui să stea invers. Nu există niciun mecanism uh, european care trebuie să fie respectat. Cunoaștem cu toții vestitul articol 51, care spune că această carte poate fi pusă în aplicare doar dacă uh, intervin competențele Uniunii Europene. Și, de fapt, artic- acest articol 51 ne reprezintă, reprezintă un obstacol în fața unei abordări europene. Eu sunt activ în mod uh, paralel și în Comisia pentru Petiții și am primit foarte multe petiții referitoare la cazuri de exploatare care încalcă Carta Drepturilor Fundamentale și răspunsul uh, tipic din partea Comisiei este că în acest caz nu se poate aplica Carta Drepturilor Fundamentale pentru că nu este vorba de competențe ale Uniunii Europene. Există cazuri de exploatare directă, dar și alte tipuri de, de exploatare. Uh, de exemplu, faptul că unor familii de lucrători străini din statele membre le-au fost luați copiii. Deci sunt cazuri care se întâmplă în mod, în mod regulat, pentru în cazul celor care lucrează în alte state membre, datorită faptului că nu au cunoștințele lingvistice necesare, nu cunosc legile din țara respectivă și, în mod normal, după cum am spus, răspunsul pe care îl primește Comisia pentru Petiția Parlamentului European din partea Comisiei Europene este că nu ține de competențele Uniunii Europene. Deci, care ar fi propunerile dumneavoastră? Ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să legiferăm pentru a progresa din acest punct de vedere? Dau acum cuvântul domnului Pirinski, care, după cum am aflat, se ocupă de platforma specială creată pentru uh, munca nedeclarată. Domnule Pirinski. As to responsibility, uh, as you know, uh, we are... Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Știți că noi suntem reprezentanți ai diverselor grupuri politici care Uh, politice și suntem angajați în trialog acum ca echipă și deci este responsabilitatea comisiei noastre de a de ocupa de aceste probleme urgente care sunt prezentate de grafic în acest raport. Eu cred că e grăitor faptul că membrii prezenți aici cumva sunt surprinși sau impresionați de uh, informațiile prezentate aici, care ne demonstrează că nu acordăm destul atenție unui uh, fenomen uh, sau unor traturi uh, puțin date în societatea noastră. Cred că o misiune a Comisiei noastre este cea de a ajuta la conștientizarea întregului Parlament, poate în cooperare cu Comisia pentru Petiții, despre care a vorbit doamna Ștanoca, de a atrage atenția asupra acestui fenomen, ca să avem o reacție urgentă în aceste cazuri de încălcare flagrantă a drepturilor de muncă, drepturilor sociale, pe baza de Cartei Drepturilor Fundamentale. Comisia ne oferă o explicație slabă, că nu ne putem ocupa de problema asta, că nu e de competența Uniunii. Nu, eu cred că e o cerință urgentă. Sunt vorba de milioane de cetățeni europeni Trebuie să păstrăm contactul cu agenția de prelor fundamentale și trebuie să vedem uh, cum păstrăm acest uh, document pe ordinea de zi. Trebuie să prezentăm uh, faptul că este o situație de urgență și avem nevoie de acțiuni concrete. Am înțeles eu că una din informațiile din uh, raport e, relevează faptul că e nevoie de formare a inspectorilor de muncă și a personalului și autorităților care trebuie să implementeze directivele despre care s-a vorbit. Deci, avem multă muncă de făcut și raportul acesta este provocator, dar este și un stimul binevenit. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă ceva de la comisie dorește să ia cuvântul. Nu. Însă, oricum, suntem siguri că putem distribui raportul tuturor membrilor, ca să citească toată lumea și contextul e diferit, după cum a spus domnul Pirinski, însă are legătură cu activitatea noastră. Și cred că asta e important, să ne implicăm și noi. Deci vom rămâne în legătură cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale vă rugăm să ne oferiți uh, uh, o formă de a avea un contact uh, constant. Că eu cred că putem găsi proiecte de care să ne ocupăm împreună. Sigur, și cu alte comisii ale acestui Parlament. Și acestea fiind spuse, cred că am parcurs întreaga ordine de zi. Asta însemnând că asta a fost ultima dată reuniune înaintea vacanței de vară sau am uitat ceva. Da, sigur, am uitat să dau cuvântul uh, eh, raportoare pentru a răspunde întrebărilor. A, am crezut că scap fără să dau eh, răspunsurile. Da, vă mulțumesc, doamna președinte, voi încerca să răspund eh, tuturor în ce privește inspectoratele de muncă. Atunci când am vorbit cu inspectorii de muncă în 21 de state membre, ei ne-au spus clar că au nevoie de resurse, pentru că trebuie să uh, fie mai bine formați, ca să știe cum să aplice legea în practică, pentru că la fața locului situația e uh, tulbure și neclară. Poate nu știu unde pot intra și unde nu, unde nu sau dacă e, voie de un, dacă, e, dacă e vorba de un cetățean unei țări terțe. Uh, Uh, ce se întâmplă dacă acea persoană de expulzată din țară, care ar trebui să fie prioritatea? Noi recomandăm uh, ca în primul rând să se examineze condițiile de muncă, dacă există exploatare și după aceea să se gândească dacă să implice și uh, birourile de imigrație, pentru că dacă angajatorul nu este sancționat și practicile de exploatare continuă. Deci, E nevoie de claritate pentru inspectori în legătură cu rolul lor, resursele, formarea. Inspectorii ne-au spus că trebuie să aibă și un mandat clar să identifice formele grave de exploatare a forței de muncă. Din nou, era o confuzie în legătură cu rolul lor ca inspector de muncă. Asta ni s-a spus. Uh, din partea inspectorilor, ei nu au făcut cerere specifice, ci mai degrabă uh, au nevoie de claritate la nivel național, mai ales că există o confuzie cu uh, achiul comunitar în multe zone. Nu pot să spun că în 12, pot să spun că în 12 state membre, autoritățile de inspecție la ora actuală pot să și asiste victimele. Și avem o anexă în raport unde uh, putem vedea care sunt cele 12 state membre în care autoritățile acestea au mandatul să ajute victimele exploatării. Acesta este un exemplu de bune practici și ar putea uh, uh, fi uh, un exemplu de urmat. Apoi, unii cetățeni ale țărilor, ai țărilor terțe pot beneficia în unele cazuri de susținere mai bună decât unii uh, cetățeni europeni, ai Uniunii Europene, de exemplu. Uh, Eh, când cineva a trecut prin forme grave de exploatare, ce am aflat noi din cercetare și asupra serviciilor de eh, ajutor acordat victimelor, uneori victimele eh, traficului sexual au mai mult acces la servicii de susținere decât alte feluri de victime, mai ales bărbații. Mm au fost cazuri de bărbați care poate câștigă mai puțin de 50 de eurocenți pe oră, care dorm înghesuiți uh, cine știe cât într aceeași, în aceeași uh, cameră, dar nu pot avea uh, acces la servicii de ajutor. Poate că pentru că sunt cetățeni ai unui anumit stat membru și statul acela membru nu are uh, forme de ajutor. Apoi poate sunt cetățeni ai unei țări terțe. Uh, sunt uh, multe activități bune de sprijinire a victimelor traficului sexual, dar noi nu avem, în general, servicii de susținere pentru cetățeni sau cetățeni uh, ai unor țări terțe pentru alte forme de exploatare a forței de muncă. Dar aveți uh, dreptate. În multe împrejurări, cetățenii țărilor terțe sunt dezavantajați față de cetățenii uh, țării respective, că poate nu cunosc limba, legea și așa mai departe. Uh, însă, după cum spuneam, în unele cazuri există servicii doar pentru anumite victime, nu pentru toate. Când e vorba de aplicarea cartei drepturilor omului, cred că uh, un exemplu clar era că Agenția de Drepturilor Fundamentale, fiecare raport pe care îl uh, elaborăm noi, sigur, ne referim la Carta Drepturilor Fundamentale, care se aplică, desigur, la punerea în aplicare a dreptului european. Asta se referă la toate Domeniile care au legătură cu, uh, din raport care au legătură, care au legătură cu dreptul european și cu statele membre atunci când îl pun în aplicare. Deci, uh, răspunsul poate fi diferit în legătură cu întrebările specifice, deci modul în care se aplică carta față de anumite directive. Dar se face referire la carte în preambul adesea și este principiul de bază. Acesta ar fi răspunsul meu succint salut, salut reacțiile, sunt încurajatoare și ar fi foarte uh, bună ocazia să prezentăm ulterior și alte documentele noastre în legătură cu ocuparea și drepturile fundamentale. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor și vă mulțumesc. Președinta, mulțumim și vom reveni uh, ulterior cu o invitație, o nouă invitație. Vă mulțumesc pentru toate informațiile oferite și pentru raport și ne vom revedea la următoarea reuniune din 3 septembrie. Vă mulțumesc!